guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Bună dimineața, o să începem, bună ziua, o să începem reuniunea Comisiei pentru Control Bugetar și discutăm în această după-amiază la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt dorințe, se adoptă. La comunicări ale președinției, aș dori să vă atrag atenția asupra cont news și asupra limbilor pe care le aveți uh, la dispoziție și alte comunicări nu am de făcut. Trecem la punctul 3 și anume Studiul analitic pe care îl vom uh, prezenta astăzi e vorba de evaluarea celor 10 ani ai mecanismului de cooperare și de verificare pentru Bulgaria și România și anume MCV-ul, care a fost uh, mandatat de către Secretariatul General și cu care ne-am uh, mai ocupat de mai multe, mulți ani. De fapt, în ultimii 10 ani ne-am discutat despre el și acum, împreună cu coordonatorii, am stabilit că ar fi foarte bine să discutăm despre progresele făcute în cadrul MCV pentru cele două țări și să le analizăm mai îndeaproape. Vreau să mulțumesc în primul rând autorilor acestui studiu, Strategy and Evaluation Service Center și aș vrea să le dau imediat cuvântul pentru ca să prezinte studiul. În primul rând, vă rog să vă rog să vă prezentați dumneavoastră mai întâi și după aceea să spuneți cine sunteți și să prezentați studiul. Vă rog. <clears throat> Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat aici să prezentăm uh, rezultatul studiului nostru pe mecanismul de verificare și cooperare pentru România și Bulgaria. Sunt foarte recunoscător pentru ocazia pe care o avem de a vă discuta despre concluziile noastre. O să vorbim cam 15 minute și după aceea, după câteva slide-uri de introducere pe care le voi prezenta, o să-i dau mai departe colegului meu, Ștefan Curțe, care ne va prezenta câteva concluzii ale achiului um, în ceea ce privește Bulgaria și România și apoi vom face concluzii transversale despre cele două țări. Bun. Pentru ca să facem o recapitulare despre scopul și domeniul de aplicabilitate al acestui studiu, trebuie să vă menționez cele patru puncte pe care le-am avut. În primul rând, am vrut să știm care este efectul pe care l-a avut uh, MCV-ul pe cele două țări și ce progrese s-au făcut față de um, criteriile de referință ale MCV. După aceea am uh, vrut să examinăm și um, efectul recomandărilor pe care le-a făcut Comisia și uh, le-a făcut și Consiliul anul trecut și am vrut să ne uităm și la mecanismul ca atare, și la felul în care acest mecanism s-a aplicat în cele două țări, în sensul în care a adus cu sine schimbări. Cercetările au fost uh, făcute între august și sfârșitul lui noiembrie 2017. Am avut discuții în ambele țări cu 25 de persoane în fiecare țară care reprezentau guvernele, agenții uh, reprezentanții ai um, puterii judiciare, ONG-uri, dar și reprezentanții Comisiei Europene la fața locului. Și am avut discuții și la nivelul Uniunii Europene cu Comisia, cu Secretariatul General, DigiJustice, OLAF uh, și um, alții după ce am făcut aceste cercetări și după ce am terminat cu consultările, am organizat seminarii în uh, România și seminarii în Bulgaria pe la sfârșitul studiului pentru ca să discutăm despre concluziile studiului și aceasta împreună cu actori principali care se implicau după aceea în punerea în aplicare a recomandărilor. Câteva puncte despre MCV ca atare. Eu zic că toată lumea știe că acest mecanism a fost introdus în 2007 pentru a ajuta um, la combaterea lacunelor în cadrul statului de drept în cele două țări. Baza MCV-ului este um, o serie de criterii de referință și anume 6 pentru Bulgaria, 4 pentru România, în ceea ce privește reforma justiției, combaterea corupției și în cazul Bulgariei și crima organizată. S-au pus la dispoziție mm, sume destul de mari de finanțare pentru a susține procesele de reformă în toate țări, în ambele țări. 150 um, de milioane de euro pentru România, de exemplu, care au venit din fondul european de uh, fondurile structurale și fondul de investiții, dar și uh, prin FSE. Acest, pro, acest uh, program, în general, nu dorește să susțină și aspectele legate de achizițiile publice și reformele în domeniu. Mecanismul s-a bazat pe mai multe misiuni, două pe ani după primul an și rapoarte de progres, rapoarte tehnice și alte documente. O să transfer acum uh, cuvântul către Ștafan, care ne va prezenta concluziile pentru Bulgaria și pentru România și după aceea eu voi reinterveni pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În legătură cu evaluarea pe Bulgaria, am concluzionat că progresele nu au fost chiar atât de rapide cum ne-am fi așteptat acum 10 ani când acest mecanism a fost instituit. Există lacune semnificative în continuare în ceea ce privește combaterea corupției, îmbunătățirea independenței justiției și crima organizată. În continuare, Totuși, însă putem spune că MCV-ul a ajutat să se concentreze Bulgaria pe reforme, în ciuda schimbărilor recente și frecvente de guvernare care au uh, încetinit pasul reformelor din ultima vreme. În ceea ce privește crima organizată, am putut nota progrese considerabile în ceea ce privește reforma judiciară și independența justiției, în continuare însă mai sunt multe de făcut, mai ales anumiți actori care, cu care am vorbit erau, îngru, erau îngrijorați în legătură cu alegerile pentru Consiliul Judiciar Suprem și puterile procurorului șef. Avem însă totuși o serie de progrese de persoane care au fost aduse în judecată, care uh, erau persoane publice, însă în continuare câteva aspecte sunt uh, deficitare și în acest domeniu. Considerăm că există dorință politică în cadrul administrației actuale pentru a implementa recomandările Comisiei care au fost elaborate acum un an, dar aceasta s-ar putea să ia mai mult timp decât se prevedea la început, acum un an, de către Comisie. Apoi, uitându-ne la România, s-au făcut progrese considerabile în punct cele patru criterii stabilite pentru România. Mă refer aici la independența justiției, la independența judecătorească și la fel ca și în România, ca și în Bulgaria, și în România este nevoie de măsuri uh, suplimentare pentru a preveni mai ales corupția la nivel înalt și la nivel local Au fost adoptate deja mai multe reforme importante în România, deci acum trebuie să ne concentrăm ca aceste reforme să devină irreversibile și ca ele să fie și puse în aplicare complet, uh, creându-se astfel o foaie de parcurs irreversibilă. Există um, o evidență în legătură cu faptul că aceste reforme sunt puse în aplicare, așadar suntem um, încrezători că recomandările făcute acum un an de către Comisie pot fi implementate pentru ca să se poată aduce la bun sfârșit mecanismul pentru România. În cazul acesta, MCV-ul poate fi încheiat cel puțin uh, pe termen mediu. Să ne uităm acum și la chestiunile transversale care se aplică la ambele țări. S-a constatat că MCV-ul a oferit asistență tehnică și financiară foarte utilă, care a fost considerată ca fiind foarte importantă pentru toți actorii din uh, cele două țări. Un lucru pe care l-am mai constatat este că nu e vorba numai de un proces tehnic, ci că succesul se bazează în mare parte pe voința politică a guvernelor și a legislatorilor din ambele țări pentru a pune în aplicare reformele și nu numai pentru a restabili statul de drept, dar și pentru a internaliza spiritul legii. MCV-ul joacă un rol foarte important în uh, responsabilizarea guvernelor și transparența deciziilor lor și în același timp pentru implicarea societății civile în toate aceste decizii, pentru că societatea civilă este un actor care ar putea să aibă de asemenea o influență de control. Așa cum am spus-o și în raportul Comisiei, considerăm că aceste două țări au dat destule informații Comisiei pentru ca să se poate evalua progresele făcute în domeniul reformei justiției și uh, rapoartele tehnice oferă de asemenea o situație nuanțată și informații nuanțate despre situația la fața locului. Dacă ne uităm la criteriile care au fost stabilite pentru ambele țări, au existat critici că unele criterii erau prea vagi, ceea ce face uh, dificilă evaluarea progresului în anumite domenii și permite diferite interpretări în funcție de când au fost realizate criteriile. Unii actori au criticat comisia de, uh, și-au acuzat-o de ținte mobile, de ținte schimbătoare în MCV, ceea ce probabil nu ne surprinde, pentru că unele din obiectivele stabilite acum câțiva ani au devenit deja uh, caduce, sunt depășite. Altceva este definirea unei reforme irreversibile și cum se poate defini o reformă care a devenit irreversibilă. Unii spun că trebuie să vedem dacă o reformă supraviețuiește schimbările la guvernare, altele ar fi să ne uităm la, um, la jurisprudența um, unor uh, cazuri pentru a vedea dacă se aplică aceleași, aceleași standarde. MCV-ul în orice caz este foarte util din part, partea celor două state membre pentru că a ajutat uh, la consolidarea statului de drept în toate statele membre, mai ales când e vorba de recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și executarea hotărârilor judecătorești. Trebuie de asemenea să folosim mecanismul și pentru a verifica dacă fondurile europene au fost folosite cum trebuie și din perspectiva investitorilor care sunt interesați de Bulgaria și România, de asemenea, el oferă o stabilitate în ceea ce privește statul de drept. Acum o să-i dau înapoi cuvântul colegului meu pentru ca să tragă concluziile generale. Da, mulțumesc. Pentru ca să trag uh, o concluzie, eu pot spune că MCV-ul a fost și este în continuare un element extrem de util pentru promovarea reformelor în Bulgaria și în România și a fost în același timp un catalizator pentru schimbări care Poate în anumite situații ar fi intervenit oricum, dar probabil ar fi durat mult mai mult. Așadar a ajutat la accelerarea procesului de reformă și la stimularea schimbării în cele două țări. Considerăm că progrese considerabile s-au făcut în legătură cu criteriile de referință în ambele țări, dar mai ales în România, mai mult decât în Bulgaria. Ambele țări vor avea nevoie până la sfârșitul mandatului acestei comisii să atingă obiectivele stabilite deplin. Dacă ne uităm înainte, vedem trei opțiuni pe care le putem uh, considera. În primul rând, un status quo, o opțiune care ar însemna să continuăm cu mecanismul MCV așa cum este acum până când criteriile de referință sunt atinse. Doi, să modificăm um, acest mecanism, al doua opțiune, sau să abordăm uh, complet altfel problema să avem un alt mecanism sau altceva. Având în vedere cele trei opțiuni, noi nu considerăm că status quo-ul este un, o opțiune bună, cel puțin nu după viitorul apropiat, pentru că s-au făcut progrese foarte multe și lucrurile ar trebui să fie acum actualizate pentru ca să reflecte progresele care s-au făcut, dar și pentru a reflecta diferențele dintre cele două țări în ceea ce privește abordarea reformelor. A doua opțiune, cea de a avea un mecanism similar cu acesta, deci un, un mecanism nu ca el, dar care să fie adaptat, o revizuire a criteriilor de referință cu termene limite stabilite în timp uh, mult mai clare pentru criteriile în urmă, respective în următorii doi ani, ni se pare cea mai bună abordare. Dincolo de aceasta, am putea să ne gândim eventual și la o abordare sau un mecanism mai larg care să țină cont uh, nu numai uh, de uh, justiția din cele două state de care vorbim, ci și de alte state membre. Gândindu-ne aici la pactul UE pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale, acesta ar fi o opțiune sau o versiune revigorată a uh, mecanismului UE de raportare în materia combaterii corupției sau eventual chiar o extindere a semestrului european pentru ca să acopere și aspectele care țin de CVM sau o combinație de MCV sau o combinație între cele trei sau eventual o combinație dintr-o abordare mai largă cu un accentul pus pe um, monitorizare, pe măsurarea progreselor în anumite domenii în funcție de planurile statelor membre astfel încât responsabilitatea să poată să fie garantată și să poată să fie percepută și de autoritățile locale ca atare. Pentru ca să tragem concluziile în legătură cu cele mesajele transmise de Ștefan, pentru noi e foarte important să finalizăm procesul de reformă, dar și să consolidăm schimbările care s-au făcut până acum. Cu alte cuvinte, să încercăm să aducem uh, aceste două țări la un stadiu de irreversibilitate în ceea ce privește progresele. Și în al doilea rând, un alt aspect important pentru noi, cheia pentru consolidarea reformelor, dar și um, cheia pentru respectarea recomandărilor este să existe voința politică de a schimba ceea ce pentru noi uh, pare să fie un factor critic aici. Și deci în ambele puncte aici noi considerăm totuși că există motive de optimism uh, bazându-ne pe cercetarea făcută. Suntem bucuroși pentru să vă răspundem la întrebări dacă aveți întrebări și vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați dat ocazia să venim aici să ne prezentăm studiul. Ja, herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult, foarte interesantă prezentare și foarte interesant pentru noi, pentru că noi am urmărit evoluțiile din ambele țări în ultimii ani cu diferite grade de îngrijorare câteodată Aș vrea totuși să dau și celor două țări ocazia să ia cuvântul și vreau să îl salut pe domnul Mugurel Chivu, șef uh, Justice Section de la reprezentanța permanentă la, a României la UE și doamnei uh, salut și pe doamna Ciobanu Dordea, care de asemenea vine din partea reprezentanței României la UE. Doamna Simona Stângă, de asemenea, de la reprezentanța permanentă. Cine dorește să ia cuvântul dintre dumneavoastră, vreau să vă întreb. Vă rog. Mulțumesc. <clears throat> Stimată doamnă președinte, onorați membri ai uh, Parlamentului European, onorați reprezentanți ai statelor membre și ai uh, Comisiei Europene, stimați invitați, aș dori să uh, încep prin a mulțumi în numele autorităților române pe de o parte, Comisiei pentru Control Bugetar pentru această inițiativă binevenită la împlinirea a 10 ani de aplicare a MCV și, pe de altă parte, autorilor studiului pentru o, activitate minuțioasă și pentru rezultatul acestei activități. Permiteți-mi să încep prin a statua că utilitatea mecanismului este indubitabilă în avansarea de o manieră consolidată și sustenabilă a procesului de reformă, în mod notabil a aspectelor legate de reforma sistemului judiciar, de combaterea corupției și de integritatea autorităților publice la toate nivelurile. Studiul prezentat astăzi este unul cuprinzător care subliniază progresele considerabile înregistrate de România și tendința de irreversibilitate a reformelor din domeniul sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției. Aceste progrese legislative și instituționale se datorează în principal angajamentului părților interesate la nivel național și cooperării dintre autoritățile române și Comisia Europeană, dar o contribuție importantă fiind atribuită și implicării puternice a societății civile. Aceste constatări ale studiului corespund și analizei interne a autorităților din România, conform căreia Obiectivele de referință stabilite în baza deciziei Comisiei de înființare a mecanismului în decembrie 2006 se află într-un stadiu avansat de implementare. Și rapoartele Comisiei Europene publicate în ultimii ani au confirmat faptul că majoritatea obiectivelor mecanismului de cooperare și verificare au fost internalizate de o manieră corespunzătoare în politici și strategii naționale. În baza acestor constatări, Cred că sunt deja cunoscute aspirațiile autorităților din România cu privire la finalizarea mecanismului în perioada apropiată. În acest sens, autoritățile de la București au exprimat constant angajamentul politic pentru a implementa cele 12 recomandări finale ale Comisiei din raportul din ianuarie 2017 și, astfel, să se poată ajunge la îndeplinirea obiectivelor de referință care să conducă la finalizarea mecanismului. Este așteptat cu interes în acest sens următorul raport al Comisiei din 2018, care sperăm că va putea confirma îndeplinirea acestor recomandări finale. În evaluarea autorităților din România, finalizarea mecanismului de cooperare și verificare ar plasa acest stat membru, în mod corect, în rândul celorlalte state membre care sunt supuse unor instrumente orizontale de evaluare și monitorizare, cu privire la ariile ce fac obiectul mecanismului. În sensul celor concluzionate de altfel și de către autorii studiului, uh, și anume că reformele viitoare ar putea fi continuate în cadrul politicilor și programelor adecvate ale Uniunii Europene care se aplică tuturor statelor membre. Îmi încheie aici intervenția. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, Bulgaria nu dorește să ia cuvântul, dar uh, a fost invitată să ia cuvântul. Acum aș dori să dau cuvântul uh, membrilor din comisie. Eu sunt și eu raportor pentru studiul acesta și aș vrea să vă spun că sunt de acord cu studiul acesta în... A, ah, da, mai vrea cineva să ia cuvântul. Vă rog. Uh, excuse me, Chair, I, Uh, cer scuze, doamnă președinte. Prima dată intervin în această uh, comisie. Nu știam exact uh, cum, cum să cer cuvântul. Doamnă președinte, cine sunteți? Sunt din partea reprezentanței permanente bulgare. Bun venit, spune doamna președinte. Mulțumesc, mulțumesc membrilor comisiei, comisiei cont, comisiei și reprezentanților permanenți. Este o excelentă oportunitate pentru noi să ascultăm rezultatele acestui raport. Prezentarea va fi transmisă mai departe către Sofia și vă asigur că va fi uh, primită cu mare interes pot fi de acord cu o bună parte din rezultatele acestui studiu mai exact că MCV-ul a catalizat și a canalizat um, schimbări pozitive și că a avut loc un proces de cooperare între autorități uh, și societatea civilă, precum și cu um, Comisia Europeană. Mă bucură de asemenea să um, văd că raportul recunoaște progresele făcute mai ales în lupta împotriva criminalității organizate, precum și în reforma justiției. Aș vrea să vă asigur că Bulgaria este hotărâtă să atingă rezultate tangibile um, acolo unde recomandările necesită eforturi suplimentare. Lupta împotriva uh, corupției. Aici se va adopta legislație cât se poate de curând pentru a consolida lupta împotriva corupției. De asemenea, s-a vorbit despre uh, așteptări mai concrete, mai specifice față de Bulgaria. S-au făcut recomandări în acest sens uh, în ianuarie 2017. Așa cum uh, spunea și colegul din România, trebuie ca odată MCV-ul încheiat, statele membre să fie puse pe picior de egalitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a interveni. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Aș dori să le dau uh, colegilor întâi cuvântul, întâi uh, doamna Macovei și apoi domnul Pirinski, sau începem cu domnul Pirinski, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să îmi exprim aprecierea față de uh, munca depusă la acest uh, raport și să mulțumesc uh, reprezentanților celor două țări uh, pentru intervenții și pentru prezență. După cum ați spus, subiectul MCV-ului și mm, a fost unul de foarte mare importanță în ultimii 10 ani în Bulgaria, pot să vă asigur și cu siguranță și în România. Nu sunt convins um, sau nu știu în ce măsură um, autorii studiului au putut urmări ultimele evoluții din Bulgaria. Data pe studiu este pe 9 ianuarie. Însă reprezentantul permanent din partea Bulgariei a vorbit despre un nou act normativ ce este pe cale să fie implementat. Este o lege specială pentru combaterea corupției, mai ales uh, la, nivelul, uh, la nivel înalt și a fost Uh, dezbătut acest act normativ uh, atât în Parlament cât și uh, cu societatea, în societatea civilă. Unul dintre elementele principale care s-au discutat a, a fost cum să fie numit șeful acestei agenții noi ce va fi înființate. O parte propunerea inițială a fost să fie numirea făcută de președinte, precum însă majoritatea parlamentară a dorit uh, ca această persoană să fie numită de către Parlament. Iată, abordez acest uh, subiect uh, pentru că um, există uh, diferite elemente care ne-au împiedicat să ducem această luptă împotriva corupției. Legislația există, um, s-au luat măsuri, însă, într-o mare măsură, procesul a fost, dacă nu înăbușit, îngreunat din uh, lipsă de voință politică. În Parlament, în urmă cu câteva zile, opoziția a depus o uh, moțiune de, cen de, de cenzură față de, uh, față de guvern, uh, tocmai din motive de uh, corupție. Din păcate, în societate, dezbaterea a fost văzută mai mult ca uh, o luptă internă politică uh, și nu ca o voință comună de a depăși corupția. Aș avea câteva întrebări către autorii studiului din această perspectivă. Au menționat și este mm, adevărat că mecanismul a fost un fel de catalizator. Mă întreb dacă nu li s-a părut și că mm, aceste rapoarte repetate nu au creat un fel de rutină care a dus la o încetinire a implementării recomandărilor. De asemenea, nu știu exact ce este Centrul pentru Strategie și Evaluare. Și în ce măsură um, serviciile lor de strategie și evaluare au de-a face cu combaterea corupției. Însă mă întreb dacă au abordat uh, um, întrebarea dacă asta este, acesta este cel mai bun mod de a aborda uh, uh, situația, uh, axându-se pe România și Bulgaria. Uh, poate că ar fi trebuit să se refere la toate țările europene, pentru că este o problemă prezentă în mai multe state membre. Și asta și în perspectiva problemelor din Uniunea Europeană cu statul de drept și implementarea acestuia în mai multe state membre. Eu unul m-am tot întrebat dacă nu ar trebui să se schimbe um, modul în care este abordat exercițiul pentru a se face mai degrabă un exercițiu comparativ um, de a se arăta care sunt statele care au mai mult sau mai puțin succes în a um, asigura statul de drept. În ultima parte a studiului, concluzii și recomandări. Uh, sunt două versiuni. Cred că în a doua versiune se face o sugestie de a avea în vedere un nou orizont uh, pentru acest exercițiu. Mă întreb de asemenea dacă autorii au analizat raportul anticorupție prezentat de comisie în 2014. Singurul în urma deciziei din 2011 uh, de a se redacta rapoarte uh, bianuale. Știu că Domnul Timmermans a adresat o scrisoare în 2015 președintelui Comisiei Libe, spunând că nu vor mai fi astfel de rapoarte, ci că se vor include um, elementele ce țin de corupție în recomandările specifice pentru fiecare țară din semestrul european. Cred că este loc și nevoie de o evaluare imparțială atât uh, prin acest mecanism, cât și prin uh, recomandările specifice, astfel încât uh, statele membre să se poată evalua pe baza obiectivelor, dar și prin comparație cu alte state din Uniunea Europeană. Acestea ar fi unele din întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Macovei! Mulțumesc, doamna președintă! prima întrebare adresată celor care au întocmit acest studiu prima și singura de altfel este cum au ajuns la aceste concluzii uh, dacă au urmărit ce s a întâmplat în românia în două mii optsprezece uh, în această lună ianuarie și tot anul două mii șaptesprezece uh, dacă au văzut cum s au modificat legile justiției pe furiș fără consultare publică împotriva avizului uh, consiliului superior al magistraturii dacă au văzut protestele judecătorilor și procurorilor care au ieșit în fața instanțelor de judecată să protesteze adică ceea ce scrie în acest studiu și ce am auzit uh, ca prezentare și acum citez uh, din experții care au prezentat independența justiției este asigurată în românia dar mai trebuie să se implementeze vă spun că nu e așa a fost așa până la sfârșitul anului 2016. din 2017 nu este așa potrivă, cele trei legi ale justiției au fost schimbate radical ca să subordoneze politic justiția de către guvernarea actuală psd și alde. de aceea judecătorii și procurorii au ieșit în fața instanțelor de judecată după orele de program ca să protesteze. Uh, mai departe foarte grav este ce se întâmplă cu codurile de procedură penală și codul penal inclusiv cu infracțiunile de corupție și mă refer la corupție pentru că este unul dintre benchmark uri uh, și o să vă dau câteva exemple foarte recente uh, sfârșitul lui două mii șaptesprezece într o lună de zile uh, s au depus amendamente pe furiș fără consultare publică în parlamentul româniei prin care de exemplu infracțiunea de luare de mită este practic dezincriminată eliminată uh, i se transformă conținutul așa uh, dacă persoana a ia mită prin persoana b prin intermediul persoanei b de la persoana c atunci nu mai e infracțiune pentru nimeni. ca atare dacă îți trimiți prietenul soția asistentul fratele să ia mita în locul tău nu mai e infracțiune. Deci, ca atare, toată lumea va proceda la fel. Sau, președintele Senatului României este trimis în judecată de mai mult timp pentru mărturie mincinoasă. Ce au făcut parlamentarii români în decembrie 2017? Au făcut un amendament prin care au eliminat din codul penal infracțiunea de mărturie mincinoasă. Asta înseamnă că în România, în orice proces, civil, penal, comercial, se va putea minți fără grijă de orice sancțiune. nu mai există nicio țară pe lumea asta în care să nu existe infracțiunea de mărturie mincinoasă. Uh, în afară de asta mă întreb au stat de vorbă cu oamenii au văzut protestele? pentru că oamenii au ieșit în stradă sute de mii de oameni și în anul 2017 și în anul 2018. deci în ianuarie și invit cu mine la etajul trei unde tocmai am montat o expoziție cu protestele oamenilor cu fotografii reale făcute la proteste. oamenii spun vrem justiție nu corupție deci este exact invers decât se prezintă în acest studiu. Uh, sunt multe exemple de modificări din codul penal care va face și procedură penală care dacă vor fi adoptate final uh, și vor intra în vigoare vor face din românia paradisul infractorilor pentru că evident infractorii se adună în locurile unde legile sunt cele mai uh, ușoare pentru ei și în care nu pot fi anchetați pentru că de exemplu s au introdus prevederi prin care nu poți fi anchetat dacă primești o plângere tu ca procuror împotriva persoanei x trebuie să suni persoana x să i spui am primit o plângere că, ești, că ai fi comis o infracțiune de mită și trebuie să te informezi și apoi trebuie să l iei cu tine la judecător ca să obții autorizația de interceptare adică serios e o glumă ce fac. Uh, va afecta cooperarea judiciară și polițienească între statele uniunii europene și toate statele lumii și românia pentru că orice investigație începută în germania în olanda în orice parte uh, în românia se va încheia pentru că în românia ești obligat să informezi imediat persoana de faptul că tu uh, faci acte de urmărire penală împotriva uh, ei. Uh, mai departe președintele partidului socialist care se află la guvernare de pildă este chiar acum sub anchetă pentru fraudă fonduri europene și spălare de bani valoare la fraudă fonduri europene peste 21 de, mii de, de milioane de euro. investigația a fost pornită de, de olaf și acum e investigat pentru asta. bineînțeles că s s-a umblat la codul penal și se încearcă o grațiere și o amnistie și o modificare de texte ca să scape pe președintele partidului socialist. deci politicienii în românia de astăzi din 2017, 17 practic acționează numai pentru interesul lor propriu împotriva interesului țării că țara asta nu vrea să fie o țară de uh, criminali Uh, vrea ca toată lumea să fie tratată egal uh, practic ei nu mai vor să fie anchetați și investigați niciodată. Uh, aș mai vrea să îi întreb iarăși pe distinși experți, nu-i cunosc, nici eu n-am auzit de acest institut, dacă au urmărit, de exemplu, cum s-a transpus în România sau cum nu s-a transpus mai exact directiva punerii sub sechestru și a confiscării averilor a trecut de mult termenul în care trebuia transpusă. Uh, s a făcut un proiect de lege care zace în parlament că nu are nicio grabă nimeni nu se grăbește în parlamentul româniei să se ocupe de confiscarea averilor că nu le convine să le confiște averile. Uh, s a ocupat de asta? s a uitat la cum a fost transpusă? pentru că din tabelul de concordanță rezultă că 99% din această directivă nu este transpusă. Toate aceste lucruri m-aș fi așteptat să le văd reflectate aici. Și da, mecanismul trebuie să continue. Putem să schimbăm uh, condiționalitățile, putem să insistăm pe achiziții publice mai mult, deși și în rapoartele trecute s-au referit comisia s a referit la achizițiile publice în contextul corupției și a fraudei. Și iarăși amintesc tuturor că acum două, trei zile comisarul Timmermans a dat un comunicat prin care tocmai a criticat România pentru pașii înapoi pe care îi face și a fost și o amenințare volată, diplomatică, uh, pentru pașii înapoi pe care îi face uh, prin adoptarea legilor justiției și modificărilor la codurile penale, de procedură penală și la codul penal. Uh, așa că îi invit serios să vadă să vadă oameni în stradă, cum sunt în stradă, că sunt și astăzi, în fiecare seară ies. Uh, iar pentru uh, colegul uh, de la reprezentanța permanentă a Bulgariei, am o întrebare. Rezultatele se măsoară totdeauna în, într-un track record, cum îi spunem în engleză, într-un număr. Nu așa pe vorbe, nu pe legi, că altfel avem legi și nu le aplicăm. Uh, și eu am o întrebare. Câți condamnați definitiv aveți pentru corupție la nivel înalt și câți condamnați definitiv aveți pentru uh, crimă organizată? Mulțumesc. Ja, ich möchte den beiden machen der Studie das Wort geben, um zu Să le dau cuvântul uh, celor doi autori ai studiului pentru a răspunde. Uh, thank you very much. Uh, I will respond to the uh, comments voiced by... Mulțumesc. Am să răspund uh, comentariilor din partea reprezentantului din Bulgaria um, uh, și a uh, deputatului din uh, Bulgaria. Poate că nu a reieșit foarte bine din uh, slide-uri, însă concluziile raportului nostru uh, sunt că credem într-o astfel de abordare comparativă, o abordare deci, în care să vizeze toate statele membre. Și vorbim despre pactul european pentru uh, democrație, statul de drept și drepturi fundamentale. Vorbim și despre rapoartele anticorupție uh, și la faptul că ele nu se mai fac și că Uh, astfel am putea schimba uh, MCV-ul într-un sistem uh, de monitorizare mai cuprinzătoare în toate statele membre. Însă, deocamdată, considerăm că este important să continuăm cu monitorizarea implementării reformelor care se referă la ultimele recomandări din partea Comisiei Europene, cele care au venit în urmă cu un an. iar dacă apoi se vor atinge rezultate tangibile în ceea ce privește majoritatea acestor recomandări, cu siguranță uh, se poate avea în vedere înlocuirea MCV-ului actual cu un sistem diferit care să acopere toate statele membre. Da, mulțumesc. Aș dori să adaug și eu ceva în ceea ce privește ă, întrebările adresate în ceea ce privește România. Suntem la curent ă, cu ă, protestele și demonstrațiile ce au avut loc. Nu am fost în România când au avut ele loc, dar știm că au avut loc. Și ne întrebăm dacă MCV-ul își atinge obiectivul, fiind controversat ce încercăm noi să facem este să vedem ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani și analizând întreaga perioadă, considerăm că există motive de optimism. Asta însă nu înseamnă că nu există un risc de regres. Și știm că este cazul. Și sper că asta reiese din uh, raportul nostru. Mă voi uh, rezuma la atât și dacă mai sunt alte întrebări, răspund cu plăcere. Doamna Macovei. Mulțumesc. Eu nu am înțeles nimic din ce a spus reprezentantul uh, uh, acestei organizații care a făcut studiu. A spus câteva cuvinte că, în fine, a vorbit cu diversi oameni în țară și că sunt uh, opinii, cred că, controversate. Uh, Uh, eu vreau să vă spun un lucru nimic nu e controversat pentru oamenii care au ieșit în stradă uh, toți strigă vrem justiție nu corupție uh, și toți pentru justiție și de asemenea reamintesc că în toate rapoartele mcv de zece ani de zile se face o delimitare clară între instituțiile de law enforcement cum este directoratul național anticorupție dna și voința politică de a lupta cu corupția. Și în toate rapoartele s-a spus, instituțiile își fac treaba, de asta în România există miniștri condamnați la închisoare, există zeci de parlamentari condamnați la închisoare, există foști prim miniștri condamnați, uh, președinți de uh, cluburi sportive condamnați și mulți alții uh, în timp ce în bulgaria sau în multe alte țări în toate țările din uh, centrul și estul europei nu există nu pentru că nu există corupție ci pentru că nu se investighează. mă întorc deci totdeauna s a spus în rapoartele mcv uh, instituțiile din românia își fac treaba ele au fost cu coroniță. în schimb voința politică de a lupta cu corupția este scăzută sau nu există. în ultimul raport e foarte clar și e foarte dur raportul și spune nu există de fapt voința politică este invers să luptăm pentru corupție și să scăpăm odată de, de, de anticorupție. Uh, până în 2016, toți cei aflați la putere, chiar dacă nu le-a convenit să fie anchetați, măcar n-au îndrăznit să schimbe chiar așa și să abroge infracțiuni. Uh, din două mii șaptesprezece încoace de când avem alianța psd alde se pare că nimic nu mai contează nici dacă ne suntem dați afară din europa contează uh, doar ca ei să scape. deci uh, măcar dacă citați rapoartele mcv din ultimii zece ani și vedeți că nimic nu e controversat nimic nu e controversat voința politică a fost întotdeauna problema. Pe nimănui nu i place să fie investigat pe lumea asta. diferența este că politicienii au instrumentele să oprească asta. Unii o fac în unele țări, depinde de onoarea fiecăruia. Alții nu o fac în alte țări. În România, de un an de zile, politicienii vor să oprească orice încercare ca ei să fie investigați, condamnați sau cu averile confiscate. Ich stehe auch auf der Rednerliste als, Beru als Bericht sunt și eu pe uh, lista vorbitorilor în calitate de raportor. Când citești uh, rapoartele despre ultimii 10 ani, ne întrebam ce am obținut. Bun, că lucrurile au evoluat într-un fel sau altul, cred. Dar aș vrea să știu cum. Mă întreb dacă mecanismul a reușit să consolideze forțele care doreau reformă în aceste țări. Peste tot au existat forțe care au dorit reformă și au, a, aceste forțe au primit un sprijin din partea MCV-ului. Știu că a existat și o profesionalizare a administrației, știm că există oameni care vor să folosească banii europeni în conformitate cu legislația și regulile europene, știu că avem investitori care vor să aducă progres în aceste țări. Cred că prima problemă a fost că ambele țări au fost tratate la fel, fiind țări foarte diferite. Ceea, asta este cel puțin ceea ce am putut eu constata. Um, s-au purtat practic aceiași ochelari uh, și asta a dus la sentimente negative. A fost de asemenea o greșeală să nu fie supusă Croația acestui mecanism. Și tocmai de aceea cred că uh, recomandarea dumneavoastră de a se continua cu acest mecanism este foarte importantă, inclusiv pentru uh, viitoare aderări. Între trebuie să vedem însă cum. Cred că trebuie pentru uh, ambele țări să dezvoltăm acest mecanism pentru că avem nevoie de rezultate mai bune. Bun, acum avem o problemă pe care ați uh, menționat-o și dumneavoastră, nivelul de politizare, care de la bun început a fost imens. Îmi amintesc cu groază de audierea pe care am avut-o odată. Bun, eu spun că a fost o audiere bună, însă, sincer, lupta dinainte aș fi putut să mă lipsesc de ea. Încă nu am înțeles ce am obținut în aceste uh, două țări și dacă ceea ce am obținut a fost uh, obținut pe termen lung și în mod irreversibil. Bun, acum ne pute- întotdeauna putem să ne întrebăm ce înseamnă irreversibil în, în politică. Ajunge o majoritate diferită. Însă, asta aș fi vrut să știu. Ce este irreversibil și ce nu? Și uh, unde au, care au fost locurile unde nu s-a făcut niciun progres. Îmi amintesc, de exemplu, în Bulgaria, judecătorii sau influența uh, procuror, procurorului uh, general întrebarea este la aceste puncte, de ce nu s-a obținut nimic pe termen lung? La care puncte nu s-a făcut nimic și unde trebuie să ne asigurăm că trebuie să se, fa- că se face ceva în aceste două țări? Uh, sincer, trebuie să vă spun că pe mine chiar nu mă interesează cine este la guvernare în aceste țări. Am putut constata că, indiferent de cine era la putere, fiecare își avea um, punctele forte și punctele uh, slabe dar diferențele nu erau enorme. Uh, domnul Pirinski a vorbit uh, de asemenea despre această opțiune uh, și anume ce putem face mai bine pentru a avea um, rezultate mai bune. Vă mai dau o dată cuvântul pentru răspunsuri și apoi Secretariatul General al Comisiei și, bineînțeles, reprezentanții permanenți, dacă mai doresc să intervină. Dar încă o dată, doamna Macovei. Microfonul de la doamna Macovei nu este aprins. Number of convictions for high-level corruption. Aș fi vrut să mi se răspundă la întrebările privind uh, numărul condamnărilor uh, pentru corupție și um, criminalitatea organizată în Bulgaria. Și este clar, uh, MCV-ul uh, a ajutat foarte mult. Fără MCV nu am fi avut DNA-ul uh, în România și multe alte lucruri. Deci a ajutat și e, slavă Domnului, uh, îl avem și ar trebui să continue până când sunt respectate aceste benchmark-uri în mod irreversibil. Dar pot să vă spun că a ajutat. Um, și aici la uh, cont am lucrat cu uh, procuror. Avem cifre, 30 de miniștri condamnați, aproximativ 90 de Uh, deputați, uh, membri ai Parlamentului care au fost condamnați, trimiți în uh, închisoare, 88 de judecători și procurori condamnați pentru corupție. Deci avem rezultate, putem dovedi că instituțiile au funcționat. Asta este datorită judecătorilor, procurorilor, dar care au fost încurajați de MCV, iar politicienii nu puteau să facă mare lucru. Bun, poate în unele cazuri uh, politicienii uh, s-au bucurat în continuare de imunitate care nu a fost ridicată, însă în rest MCV-ul a funcționat. Bun, eu mă, eu mă refer la situația din România. Uh, în, în ultimii 10 ani, cele mai rele, cele mai negative schimbări au avut loc acum și se pare că MCV-ul nu mai contează. Uh, se pare că mm, comunicatul uh, din partea domnului Timmermans uh, n-a ajuns la nimeni, n-a fost auzit de nimeni. Însă, deci politicienii nu au auzit ce avea de spus domnul Timmermans, însă poporul român a auzit. Și el reprezintă România, nu politicienii. Asta aș avea de spus. Vrem ca MCV-ul să continue. Acești politicieni sunt ai, acum aici. Cine știe dacă vor mai fi mâine. Dar MCV-ul trebuie să continue. Cu benchmark-uri sau fără, cum e acum, e suficient. Și chiar aș uh, dori o, un răspuns din partea reprezentantului uh, Bulgariei. Mulțumesc. To, um... Da, vreau să răspund în ceea ce privește uh, ireversibilitatea reformelor. Și dacă ne gândim la progresele efective realizate, avem uh, o tabelă destul de extinsă în raportul nostru, în studiul uh, făcut, în care se arată rezultatele din ultimii 10 ani în ambele țări. Iar în ceea ce privește irreversibilitatea acestor reforme, așa cum am arătat în prezentare, suntem de acord că e foarte greu să spunem, da, de acum încolo suntem absolut încrezători că ce s-a făcut uh, nu mai dă înapoi, mai ales dacă ținem cont și de ultimele evenimente din ultimul uh, timp, în special în România, ne dăm seama că există aici un semn de întrebare mare. Însă, un lucru important este acel uh, track record, deci uh, sentințele definitive date în cazuri de corupție uh, care ne arată că într-adevăr se implementează aceste reforme în mod coerent. Și, într-adevăr, corupția există indiferent cine e la putere, însă până la urmă ceea ce este esențial este să se vadă că schimbările la guvern nu duc la o inversare a procesului în sine. Deci, uh, un indicator bun în acest sens este atunci când uh, se mențin uh, progresele în ciuda schimbărilor repetate la guvern. Acesta este un semn al irreversibilității. În ceea ce privește Bulgaria, s-a identificat că există o problemă cu procedurile la nivelul instanțelor. Uneori acestea așteaptă foarte mult, judecătorii așteaptă până după realizarea alegerilor, de exemplu, și în acest sens, uh, e nevoie de semne care să arate că există o adevărată independență a justiției. Aș vrea și eu să adaug un comentariu de natură generală. Dacă ne gândim la ce înseamnă irreversibilitate și asta se aplică pentru ambele țări, am spus deja că probabil unul din indicatorii cei mai importanți este atunci când așteptările oamenilor uh, se fac uh, se transformă în realitate și devin irreversibile. S-a vorbit aici de proteste, de manifestații, de îngrijorări față de faptul că se poate da înapoi. Și cred că acest element este extrem de important, iar MCV-ul, din acest punct de vedere, a oferit un instrument foarte bun pentru ca oamenii să vadă ce se pot, la ce se pot aștepta din punct de vedere concret pentru uh, statul de drept și pentru respectarea valorilor statului de drept. Și e clar că anumite elemente ale acestui proces nu s-ar fi putut realiza atât de ușor altfel. Așa cum încercam să spun la început, s-au făcut progrese, însă acestea nu sunt perfecte, există întotdeauna riscuri, însă dacă ne referim la ireversibilitate, pot să spun că așteptările oamenilor au devenit oarecum ireversibile, deci în ceea ce privește standardele care se aplică și se vor aplica. Aș dori să mai dau cuvântul reprezentantului Bulgariei pentru a răspunde la întrebări și dacă mai are orice alte comentarii. Vă rog. Thank you, Chair. Uh, uh... Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru a răspunde întrebării care mi-a fost adresată legate de cazurile de corupție, pot să vă spun că nu am date statistice la dispoziție dar pot să vă spun că sentințele definitive pe care le avem sunt constante în ultimii trei ani, dacă nu greșesc. Și în ceea ce privește bunurile confiscate, la fel. Din câte știu eu, din 2012 până acum, numărul sentințelor definitive pentru criminalitatea organizată au fost între uh, 20 până la 72, însă nu am date statistice precise. Mulțumesc. Da Bun, atunci, dacă există cifre exacte, am fi recunoscător dacă ne-ați putea trimite în scris. Atunci, cu siguranță există o statistică, dacă puteți să nu trimiteți. Apoi, domnul Pirinski, vă rog. Yes, thank you, Madam Chair. Just... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru a răspunde comentariilor dumneavoastră. Dacă ne gândim la irreversibilitate, sunt de acord cu ce a spus uh, invitatul de astăzi uh, referitor la așteptările oamenilor. E adevărat că e nevoie aici de o adevărată voință, nu neapărat de așteptări care să existe. Aceasta este o schimbare Uh, tangibilă, importantă într-o situație îngrijorătoare. Pe de altă parte, s-a făcut referință aici uh, la evenimentele recente și protestele recente, proteste masive uh, din capatală în ceea ce privește problemele de mediu, înființarea unei stațiuni de schi, și aceasta se referă la cazuri de corupție destul de neplăcute. Până la urmă, ce s-a întâmplat? Compania care uh, face investițiile sau trebuie să facă investițiile este o companie de tip offshore uh, uh, cu un sediu juridic foarte valid. Și atunci se pune întrebarea care este adevărata problemă și tocmai la asta mă refeream eu când spuneam că eradicarea corupției trebuie văzută din toate punctele de vedere, și trebuie să avem uh, mecanismele care să ne permită acest lucru. Ar fi, de exemplu, corect să comparăm practicile dintr-o anumită țară cu uh, o serie de alte state unde au loc astfel de practici. Sunt uh, de acord cu îngrijorările uh, protestatarilor și cred că de fapt nu ar trebui să ne intereseze a cui este compania, unde este înregistrată sau ce face, dar problema se pune și din punct de vedere legal. Deci trebuie să găsim instrumente actualizate, mecanisme potrivite și schimbări uh, necesare pentru procedurile noastre pentru a face față uh, problemelor care îngrijorează cu adevărat uh, societățile noastre, pentru că e vorba aici de felul în care se folosesc banii europeni. Mulțumesc! Doamna Macovei, vă rog. Since it seems it's uh, just the two of us, we have more time. Da, vom mai avea probabil timp la dispoziție. Este adevărat ce s-a spus și lucrul cu care sunt de acord din acest studiu uh, și l-a subliniat și colegul meu, uh, ce este irreversibil? Irreversibil este dorința și voința oamenilor, a românilor, să nu plece din uniunea europeană să se facă reformele să fie justiție egală pentru toți uh, pentru politicieni și pentru oamenii care nu au funcții publice uh, și să uh, meargă mai departe și să evolueze să nu se mai fure din fondurile europene și așa mai departe. altfel românia a ajuns din păcate o țară din care se pleacă Uh, e prima țară din lume din care se pleacă din țară tocmai din cauza acestor politicieni după siria adică o țară în care e război altfel e a doua țară pe lume și oamenii ies la demonstrații îmbrăcați în steagul uniunii europene și pot să vă arăt o poză de exemplu uh, sau se face tricolorul cu luminițe uh, sau se face steagul uniunii europene arătând foarte clar acest lucru. horia hai mai repede. Asta pentru că s a întâmplat să fie acum, să le arăt și experților și celorlalți, o ridici tu mai sus, această fată îmbrăcată în steagul Uniunii Europene, da? Și care are un strigăt, după cum vedeți, și o față de disperare. Pentru că toată lumea simte uh, că ceea ce se întâmplă acum ne poate scoate din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Haslis, bitte. Hans Liese. Bei mir, nein, bei mir aus dem, auf dem, das Generalsekretariat. Secretariatul General al Comisiei trebuia să ia cuvântul acum. Aveam o persoană trecută aici pe hârtie. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea și eu să salut faptul că comisia dumneavoastră a organizat această dezbatere. Pentru că ea este coerentă cu abordarea comisiei și anume după 10 ani să vedem care sunt uh, reușitele MCV-ului și cum se poate dezvolta pe viitor. Probabil că vă aduceți aminte că anul trecut am venit cu un sondaj, uh, cu un raport în care evaluam toate rapoartele din trecut, din ultimii 10 ani, și aceasta ne permitea să facem o analiză mai detaliată și să ne gândim uh, la schimbările care s-au produs, nu doar la cele superficiale. Și avem de gând să avem o abordare oarecum uh, uh, diferită pe viitor pentru a identifica anumite recomandări specifice care să permită finalizarea MCV-ului atâta timp cât nu există pași înapoi în ceea ce privește elemente prioritare în uh, cadrul criteriilor și asta, bineînțeles, în cont de raportul din uh, ianuarie anul trecut. Este important, deci, să vedem uh, impactul pe termen lung, <coughs> lucru care apare sau se reflectă în acest studiu pe care l-ați comandat. Studiul cred că arată în mod clar care sunt caracteristicile specifice MCV-ului. Și circumstanțele speciale în care a luat ființă, mai ales pentru că la momentul acela era un uh, mecanism uh, neobișnuit de cooperare, văzut cu totul altfel decât uh, ar putea fi privit în ziua de astăzi. Era oarecum o nouă abordare de cooperare cu statele membre pe domenii specifice, într-un mod foarte aprofundat și pe chestiuni uh, destul de sensibile pentru societate. E clar că de-a lungul anilor aceasta a afectat uh, rolul pe care l-a avut Comisia, uh, care a evoluat de-a lungul timpului, s-a uh, schimbat, s-a aprofundat. Poate că unii au avut senzația uneori că Comisia a mers prea departe, îndepărtându-se practic de benchmark-urile inițiale, însă pentru noi s-a menținut uh, oarecum abordarea inițială. Și au fost interesante comentariile pe care le-ați avut pe marginea rapoartelor noastre. Poate vă aduceți aminte, doamnă președintă, că a, în toamna anului trecut, cu ocazia președinte, a, discursului președintelui Juncker asupra stării Uniunii, se spunea că probabil în toamna acestui an vom veni cu un document care să analizeze felul în care se implementează statul de drept și sunt convins că în acest sens experiența MCV-ului va reprezenta un uh, input foarte important pentru o astfel de reflexie. De aceea consider că raportul în sine și felul în care prezintă succint impactul MCV-ului de-a lungul timpului, bineînțeles, nu este un mecanism uh, perfect, există o serie de întrebări care rămân de pus, și va trebui să vedem ce ne așteaptă pe viitor. Sarcina era una foarte importantă, dar felul în care raportul evaluează MCV-ul este esențial. Practic, depinde foarte mult ce se întâmplă în cadrul MCV-ului de uh, cooperarea cu factorii politici și cu alți uh, actori implicați la fața locului. Noi, din punctul nostru de vedere, considerăm că am reușit să ajutăm acești uh, actori uh, esențiali, am lucrat bine cu ei și cu factorii de natură politică și cu cei ce reprezintă societatea civilă. Aș spune în încheiere că suntem de acord cu concluzia trasă aici, și anume că irreversibilitatea și acel track record uh, sunt esențiale, sunt indicatori uh, care ne definesc schimbările realizate. E greu să fii sigur de ceva, e greu să faci o evaluare definitivă pentru a vedea dacă într-adevăr lucrurile s-au înrădăcinat sau nu și într-o oarecare măsură aceasta se poate reflecta în continuitatea uh, Uh, acestui proces, dar mă bucură faptul că ați constatat că aceste așteptări ale oamenilor sunt cele care marchează într-un fel un proces de irreversibilitate. Și dacă vedem uh, ce spune Eurobarometrul, ne dăm seama că există o legătură foarte clară pe care cetățenii au făcut-o între toate aceste chestiuni din MCV și vocația europeană a celor două state. Este un element important pe care noi putem construi mai departe și sperăm ca MCV-ul să reușească să găsească măcar câteva răspunsuri în acest sens. Mulțumesc! Wir gehen davon aus, dass Mulțumesc. Plecăm de la premisa că acest mecanism va continua. Nu am discutat încă despre ce se întâmplă cu fondurile europene. Dacă mă uit la cifrele comisiei și mă bucur că avem o reprezentantă din partea contabilității de la comisie, pentru că dacă ne uităm la cifre, văd că lucrurile merg bine. Sigur că corupție există peste tot, în țări, în Bulgaria și România. E ciudat că nu există la fondurile europene. Nu putem să credem așa ceva. Mi se pare imposibil. Dar oricum luăm la cunoștință aceste cifre. Poate, domnule Șlis, mai puteți să spuneți ceva despre evoluția mecanismului, care ar fi direcția în care Comisia prevede să evolueze cu acest mecanism. Poate că putem să vă rugăm să ne dați o părere și despre acest lucru, despre viitor. Well, our, our um, intention in, in the report of, was Intenția noastră în raportul uh, de anul trecut a fost să fim uh, foarte specifici în ceea ce privește numărul uh, recomandărilor. Deci ele să fie limitate, dar să fie prevăzute o listă clară de pași care trebuie parcurși. Însă, am vrut să fie inclus și un oarecare nivel de angajament politic. Deci poate că recomandările au fost ceva mai specifice decât în trecut, însă uh, necesitau eforturi reale. Și acesta era elementul cheie ce stătea în spatele abordării noastre. Iar un al doilea lucru pe care am încercat să-l facem prin recomandări a fost ca ele să se uh, refere la crearea unui cadru, a unor legături instituționale care tocmai să asigure această permanență. Deci instituțiile au fost invitate să-și asume propria responsabilitate în ideea că asta va promova durabilitatea măsurilor. Bineînțeles, nu te poți baza pe un sistem care depinde de monitorizarea externă pentru a face progrese. Trebuie să există un angajament din partea instituțiilor și părților interesate din interiorul statelor membre care să um, promoveze și să impulsioneze acest progres. Asta a fost abordarea, să încercăm să um, să provocăm o internalizare, o asumare a muncii de către instituțiile naționale. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. La întrebarea suplimentară ce mai facem acum, nu am nicio idee acum precisă, dar o să ne mai gândim și o să mai avem ocazia să mai dezbatem ceea ce ar fi mai bine să facem pentru ca să continuăm și pentru ca să avem o situație mai bună și um, în ceea ce privește datele exacte despre fondurile europene. Mulțumesc foarte mult autorilor uh, studiului lui Hans Lis, reprezentanței permanente din, a României, a Bulgariei. Am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și o să continuăm cu punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul cu privire la eficiența BCE în uh, gestiunea crizei băncii. Raportorul din partea curții este domnul Cardiff și domnul Pirinski reprezintă raportorul nostru. Vreau să-l rog pe domnul Cardiff, fiind dat că este o prezentare scurtă de 10-15 minute maxim, să ia cuvântul pentru ca să ne prezinte studiul. Vă rog, e vorba de raportul special. Vă rog. Thank you. Um... I'll be brief. Um, I'm pleased to present our... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să uh, prezint raportul în ceea ce privește uh, criza sistemelor de gestiune uh, la nivelul BCE. Am analizat în primul rând uh, uh, supervizarea băncilor, mecanismul de supervizare unic care a fost înființat, așa cum am arătat în raportul special din 2016 și gestionarea uh, specifică băncilor în situații de criză și felul în care se adaptează atunci când se identifică un risc. Este vorba de un raport pe care l-am publicat uh, în urmă cu aproximativ două săptămâni. Noi am analizat uh, eficiența operațională a BCE-ului pentru două chestiuni de uh, supervizare și anume planul de recuperare și redresare pentru bănci și recuperarea după criză. De asemenea, e vorba aici și de identificarea condițiilor deteriorate pentru a lua măsurile corective sau corectoare necesare. Noi considerăm că BCE-ul are un cadru coerent pentru proceduri în perioada de criză, există resursele necesare, însă evaluarea uh, și evaluarea făcută în situații de criză este mulțumitoare. Am ajuns totuși la o serie de concluzii și mai multe recomandări. În primul rând, procesul de evaluare a băncilor și procesul de planificare a redresării, așa cum am spus, uh, este uh, pozitiv, uh, cu un ghid foarte clar și orientări în acest sens. Există însă anumite probleme și de aceea recomandăm ca BCE-ul să ofere un ghid suplimentar în ceea ce privește calibrarea indicatorilor pentru planurile de redreserare și să utilizeze mai bine aceste planuri pentru identificarea momentelor de criză. Noi considerăm că cadrul operațional al BCE pentru situații uh, de criză este destul de bun și uh, ghidul pentru intervenția timpurie este dezvoltat în funcție de criterii obiective care sunt deja implementate. Recomandăm ca BCE-ul să țină cont de problemele existente la momentul aceasta, acesta pentru a înțelege foarte bine competențele sale legale și să ia măsurile adecvate în scenarii diferite. Ce se poate face atunci când uh, o bancă ar putea să dea faliment sau dă faliment? Avem nevoie de o procedură operațională specifică pentru aceste cazuri și uh, de un, uh, o capacitate mai mare decât cea existentă la momentul acesta. Deși BCE-ul nu ne-a oferit uh, toate datele de care aveam nevoie și nu pot să intru acum în detaliu pentru că nu avem timpul necesar, dar uh, nu am primit întotdeauna informații sau acestea au fost doar parțiale. Uh, deci concluziile pe care le-am tras uh, nu sunt uh, uh, neapărat definitive și nu ne putem pronunța definitiv asupra capacității operaționale a bc ului din punct de vedere practic. M-aș opri o clipă și la sistemul pe care îl folosește bc ul Sistemul funcționează bine și am găsit dovezi în raportul nostru că capacitatea operațională nu este întotdeauna suficientă. BCE-ul nu oferă informații uh, întotdeauna, ceea ce afectează uh, planurile de rezoluție și de redresare. Sistemul uh, de comunicare între BCB, BCE și uh, MUS nu este întotdeauna cel mai bun și ar trebui să se lucreze pentru a se face progrese în acest sens. Poate e nevoie și de schimbări uh, legale, așa cum am sugerat, ca uh, cererile venite din partea uh, SRB să fie uh, analizate cu atenție și să se răspundă acestora în timp util. Iată uh, comentariile pe care doream să le fac și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Pirinski are cuvântul în numele raportorului. Yes, uh, Madam Chair, thank you for your understanding. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna Ayala Sender, din păcate, nu uh, poate veni astăzi, dar mi-a cerut să fac câteva comentarii în numele dânsei. Curtea de conturi a făcut uh, o evaluare pozitivă în termeni generali în ceea ce privește uh, felul în care funcționează mecanismul unic de uh, supervizare. Nivelul este suficient la capacitatea operațională, deși există anumite probleme, dar e nevoie în continuare de îmbunătățiri considerabile și aș vrea să menționez doar câteva îngrijorări care au fost deja uh, prezentate aici. În primul rând, Curtea de Conturi s-a confruntat cu anumite limitări ale auditului realizat din cauza faptului că nu a primit suficiente informații de la BCE și a existat o limitare a accesului la informații. Acest lucru uh, s-a întâmplat deja de mai multe ori în trecut, de aceea Curtea nu a putut uh, trage concluzii definitive în ceea ce privește evaluarea planului de redresare, ceea ce este de neacceptat, uh, pentru că din cauza lipsei de informații, evaluarea nu a putut fi uh, perfectă. Curtea vorbește de asemenea de nevoia de coordonare și cooperare, nu doar cu Banca Centrală Europeană, ci și cu alte organe europene, și uh, interacțiunea cu Comitetul Unic de Supervizare, care trebuie îmbunătățită. Am avut uh, această prezentare a raportului în urmă cu două săptămâni. S-au identificat uh, vulnerabilități uh, foarte clare și uh, curtea ar trebui să facă schimbări și în ceea ce privește schimbul de informații între Comitetul Unic de Supervizare și BCE, uh, probleme existente în ceea ce privește accesibilitatea la informații și altele. Mai există un comentariu pe care aș dori să-l fac. În raport se spune că uh, costul pentru supervizarea uh, sistemului bancar în 2017 a fost de în jur de 490 de milioane de euro. Vreau să vă întreb dacă aceasta este o estimare și dacă există date finale pentru a vedea costul real final al acestor acțiuni. Pe de altă parte, uh, scorurile au fost destul de proaste pentru multe bănci. Mecanismul unic de supervizare a fost introdus tocmai pentru a îmbunătăți acest uh, sistem și Uh, BCE-ul ne spune că situația ar fi mai bună acum față de anul 2008. Iată comentariile pe care le avem de făcut și vă mulțumesc pentru atenție. Sie hat sich zum ersten Mal in unserem Ausschuss die Vertreter der Europäischen Vă mulțumesc. Aș dori să urez bun venit reprezentanților Băncii Centrale Europene. Din păcate nu vă știu numele, dar uh, am să vă dau voie să vă prezentați. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Um, uh... Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mă numesc Alex Folber, reprezint uh, Comitetul Unic de uh, Supervizare. Aș vrea să fac o scurtă prezentare pentru a spune în primul rând că salutăm munca făcută de Curtea de Conturi și contribuția sa pentru a întări și mai mult capacitatea operațională și eficiența uh, managementului pe care realizează BCE la nivelul supervizării bancare. BCE-ul a acceptat șase din cele opt recomandări ale curții și aceasta ne arată că raportul reprezintă un element uh, constructiv pentru îmbunătățirea eficienței operaționale la noi. Suntem deja în proces de implementare a mai multor recomandări inclusiv cea referitoare la cooperarea, cu, cooperarea mai bună cu uh, Comitetul Unic de Supervizare, descoperi, um, definirea indicatorilor de redresare și în ceea ce privește evaluările uh, pentru o intervenție timpurie. Două recomandări totuși nu au fost acceptate. Una dintre ele o considerăm că a fost deja implementată una referitoare deci la ghid și a doua referitoare la accesul la informații. Noi considerăm că BCE-ul cooperează deja destul de bine uh, cu curtea, chiar și pentru aceste aud audituri. Câteva detalii legate de această cooperare. Cred că S-au investit foarte multe resurse și timp uh, pentru a facilita munca curții, uh, peste 500 de documente, în total 5.000 de pagini, 38 uh, de ședințe și videoconferințe cu echipa de audit de la Curtea de Conturi. Am oferit de răspunsuri detaliate la toate întrebările care ne-au venit din partea curții. Curtea a primit uh, uh informații referitoare la politici, politicile noastre și chiar și informații specifice pentru anumite bănci. Totuși, informațiile specifice pe bancă au fost uh, anonimizate tocmai pentru a păstra secretă identitatea acestor bănci. În total, informația pe care am partajat-o a fost mare și tocmai de aceea Curtea a putut uh, veni cu un raport uh, detaliat, coerent, cu informații pe mai multe domenii în ceea ce privește cooperarea, identificarea crizelor, planurile de redresare și așa mai departe. În încheiere, trebuie să reiterez uh, mulțumirile noastre pentru raportul Curții de Conturi și să subliniez faptul că dorim să implementăm mai departe majoritatea recomandărilor făcute de curte și să menținem nivelul bun de cooperare între noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sună mai bine decât credeam, oricum. Oricum, acesta va fi începutul unei colaborări fructuoase, sunt convinsă. Din partea comisiei dorește cineva să ia cuvântul, nu este cazul, așa că am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Prima dată se prezintă raportul pe scurt, așa este procedura. Dacă raportoarea dorește să se mai discute mai aprofundat, atunci se poate, dar s-ar putea deci să revenim asupra lui. Vrem însă ca prin procedura pe care am uh, permis-o aici să dăm și ocazia Comisiei Econ să discută despre acest raport care este în competența sa imediată. De aceea facem aici o prezentare pe scurt doar. S-ar putea însă să fie să fie ocazii să mai discutăm despre el. Suntem foarte recunoscători pentru faptul că ați venit aici astăzi, vă mulțumim și acum trecem la raportul special 3 pe 2018 al CCE, auditul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și raportor din partea curții este domnul Mates, membru CCE și um, doamna Sender este reprezentată de domnul Pirinski. Domnule Mates, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă prezint uh, principalele concluzii ale auditului nostru despre dezechilibre macroeconomice și ce face Comisia în fața lor. Evaluarea noastră este că Comisia trebuie să mai gestioneze, trebuie să mai demonstreze cum gestionează astfel de situații. Vreau să mă concentrez asupra recomandărilor și după aceea vă vom oferi câteva informații suplimentare despre propunerile pe care le-am făcut și despre uh, punctele propuse de comisie. În primul rând, noi considerăm că analiza dezechilibrelor macroeconomice și este legată de um, recomandările specifice de țară. Cum se poate face acest lucru cel mai bine? Ar trebui să se facă prin așa numitele IDR-uri, um, care sunt raporturi aprofundate despre um, dezechilibre macroeconomice pentru a stabili mai întâi cât de severe sunt aceste dezechilibre. După aceea se pot discuta opțiuni politice și uh, se poate face o cuantificare a lor pentru a vedea care sunt măsurile care s-ar potrivi uh, cel mai bine. În baza acestui uh, analize, după aceea se formulează recomandările specifice de țară. De fapt, ceea ce propunem aici nu este ceva foarte nou. La începutul procedurii uh, macroeconomice, acestea au fost chiar țintele procedurii prevăzute. Trebuia să se facă o analiză aprofundată, trebuiau să se găsească domenii de politici capabile să prevină aceste dezechilibre și după aceea se făceau recomandări de către comisie într-un document separat. Dacă ar fi să ne uităm la o deficiență în cadrul uh, procedurii privind dezechilibre macroeconomice, cred că domeniul politicilor e cel mai problematic. Regulamentul spune foarte clar că impactul politicilor fiscale și politicilor uh, de venit uh, asupra dezechilibrelor macroeconomice trebuie să fie considerat și de aceea politica fiscală trebuie să fie considerată un instrument pentru combaterea dezechilibrelor existente. Aceasta lipsea însă și în uh, um, evaluările inițiale. Dacă ar fi să ne uităm mai atent la raport, vedem că în continuare nu s-a putut uh, elimina această lacună, cu o excepție, excepția surplusului fiscal în Germania și efectul asupra dezechilibrelor transfrontaliere, deci în alte state membre. Acesta a fost un pas înainte foarte important, dar noi considerăm că problema politicilor fiscale nu ar trebui să fie lăsată numai pe spinarea pactului de stabilitate și de creștere, pentru că acesta se, oferă, se ocupă de sustenabilitatea pe termen mediu din punct de vedere fiscal, dar nu se uită la um, efectul politicii fiscale pe dezechilibre, nu se uită la uh, impactul asupra competitivității sau asupra controlului curent. Deci o analiză și folosirea a politicii fiscale trebuie să facă parte din uh, procedura aprofundată, așa cum este parte și din regulament. Eu am uh, descris la început cum arătau analizele aprofundate și să vă spun și cum arată lucrurile pe parcurs. În primul rând, evaluarea dezechilibrurilor a fost scoasă din analiza aprofundată și a fost uh, introdusă în așa numita comunicare a Comisiei. Apoi, opțiunile de politici au fost de asemenea eliminate din analiza aprofundată și o să explic de ce. Și în final, în loc să se emită un document separat, așa cum era prevăzut de către regulament, Comisia a început să introducă un așa numit o așa numită sinteză a dezechilibrelor macroeconomice în cadrul politicilor, uh, strategiilor de țară, ceea ce a afectat uh, profund uh, procedura de evaluare, iar posibilitatea de a convinge opinia publică că este necesar să abordăm dezechilibrele a dispărut. Comisia a eliminat discuțiile despre politici apoi din uh, analiza aprofundată și deci a început să urmeze procedura aceasta. Toate propunerile de reformă care vin din partea agendei Europa 2020 vor fi analizate și după aceea vor fi etichetate ca uh, relevante pentru uh, dezechilibrele macroeconomice, ceea ce face ca lista să fie foarte lungă și nu mai putem să ne concentrăm pe puncte specifice. Comisia nu face o distinție între reformele pe foarte lung termen și celelalte, pentru că aceste reforme cresc pe termen lung uh, rata de creștere, dar uh, nu au un efect imediat asupra dezechilibrelor uh, macroeconomice. Dacă o țară, de exemplu, are un dezechilibru de concurent foarte mare și în același timp implementează anumite reforme puternice în domeniul educației, această educație, această reformă, mai precis, pe termen lung, va afecta cu siguranță rata de creștere a economiei pe următorii ani. Nu se știe exact cât de mult va, o va afecta, dar cu siguranță va avea un impact. E foarte improbabil ca astfel de reforme structurale să, afectue, să afecteze deficitele de cont curent actuale sau uh, să uh, schimbe poziția unei țări uh, mai repede decât un număr foarte mare de ani. În acest context, recomandările ca atare au uh, rămas foarte detașate de analiză, ceea ce nu ajută deloc. Comisia, în răspunsul său, a spus că recomandările specifice de țară n-ar trebui să reflecte numai ultima revizuire, ci poate să o includă și pe cea dinainte sau poate alte documente ale comisiei. Da, ă, poate că este o variantă, însă e foarte dificil pentru public să înțeleagă de ce o recomandare specifică este formulată în momentul în care trebuie să te uiți la mai multe documente pentru a vedea care este de fapt situația macroeconomică. Detașarea recomandărilor de țară de analiză au afectat rata de implementare a, a acestor obiective. Și de aceea Comisia a produs documente care vorbesc de la sine în legătură cu rata de implementare și cu um, felul în care aceste recomandări sunt interpretate și rata de înțelegere e destul de scăzută. Comisia trebuie să activeze procedura de dezechilibru macroeconomic în momentul în care consideră că este cazul. Însă până acum Comisia nu a făcut niciodată o recomandare de acest tip Consiliului. S-a introdus noțiunea unei, uh, unui dezechilibru excesiv care necesită o astfel de procedură și altele care nu necesită o astfel de procedură și de aceea uh, nu a activat procedura ca atare niciodată. Cei cinci președinți, în raportul lor, spun că brațul corectiv, uh, adică procedura de uh, dezechilibru, trebuie să fie folosită în momentul în care se constată o astfel de, un astfel de dezechilibru. Iar Banca Centrală Europeană a notat de asemenea că este în interesul zonei euro să se facă precizări cât se poate de clare. Recomandarea noastră ar fi, deci, că Comisia să adopte criterii clare de clasificare a dezechilibrelor și să le și aplice. Considerăm că e nevoie de mai multă claritate pentru a înțelege de ce o țară intră într-o categorie sau alta. Când se fac diferențe între țări care sunt în categoria de dezechilibru excesiv și nu se declanșează nicio procedură și celelalte care eventual ar putea să fie și ele incluse aici, nu știm câteodată uh, care sunt criteriile aplicate. Noi însă am constatat din partea Comisiei totuși pași pozitivi atunci când am analizat um, situația surplusului uh, fiscal în momentul în care rata dobânzii era foarte joasă și în care am avut această situație în uh, toată Europa. S-a făcut o analiză pe Germania și poate că concluziile au venit cam târziu, dar au venit. Noi considerăm că politica fiscală trebuie să fie analizată și în țări care au probleme cu uh, poziția, uh, cu dezechilibrele macroeconomice, dar considerăm că și Comisia trebuie să-și îmbunătățească comunicarea. Am făcut o propunere prin care Comisia ar trebui să fie disponibilă în fața parlamentelor euro ă, naționale pentru a spune de ce o țară este trecută într-o categorie sau nu și de ce s-au făcut recomandări specifice într-un anumit sens. Ar trebui să existe și o legătură mai strânsă între analiză și măsurile luate, iar Comisia ar trebui să caute și susținerea din partea statelor membre Momentan, abordarea pe care o are nu este întotdeauna potrivită. Avem cam 15 recomandări pe grupuri și permiteți-mi să spun că argumentul pe care l-a folosit Comisia legat de criteriile publice pentru clasificare nu a fost încă foarte clar dezbătut. Comisia a propus amendamente la textele existente de regulament care ar codifica practica actuală de a avea două categorii de proceduri pentru dezechilibru excesiv. În momentul de față, textul din regulament este următorul. Se prevede dacă sunt identificate dezechilibre excesive atunci trebuie inițiată procedura. Comisia spune că constatarea aceasta nu impune obligația asupra Comisiei de a prezenta recomandări, dar exprimă totuși dorința politică către colegislator de a merge într-o anumită direcție. Fiind dat că dumneavoastră sunteți unul din colegislatori, probabil că dumneavoastră apreciați o astfel de interpretare. Fie că interpretați interpretarea comisiei, fie că nu interpretați, fie că nu acceptați, sunt uh, șanse ca să se facă amendamente astfel încât să există o consecvență completă între ceea ce scrie în recomandări și practica aplicată. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Noi credeam că o să faceți o prezentare mai scurtă, dar ați făcut una lungă, nu nimic. Domnule Pirinski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc eu să fiu foarte succint. Eu cred că trebuie să existe o gândire uniformă despre procedura de dezechilibru macroeconomic, pentru că a fost concepută ca să aibă o procedură aferentă și trebuie să fie o armonie între situația în care se află respectiva țară și uh, procedură și pasul procedurii în care se va afla. Știm că procedura a fost introdusă în 2011 ca răspuns la criza financiară, când existau deficite foarte mari de concurent sau uh, am avut o bulă imobiliară care avea, era periculoasă iar acest mecanism, această procedură, mai bine spus, a fost uh, elaborată pentru a preveni o repetare a crizei. Suntem cu toții conștienți, doamnă președinte, că această procedură care face parte din semestrul european și deci, cum semestrul european este într-o fază de gândire și de reorganizare, și Consiliul și Comisia și Parlamentul uh, doresc să, înțelege, să înțeleagă cum e mai bine să devină semestrul european unul cât se poate de funcțional. Nu este cel mai vizibil posibil, nu este procedura cea mai vizibilă și de aceea eu cred că curtea și raportorul pe bună dreptate au uh, menționat că avem o problemă conceptuală, avem o provocare chiar de concept, pentru a vedea cum putem identifica mai întâi ce este un dezechilibru macroeconomic, cum putem să combinăm uh, o, pactul de stabilitate și de creștere cu uh, implementarea acestor reforme, cu implementarea măsurilor pentru depășirea dezechilibrelor care au devenit o provocare imediată și un pericol pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Eu cred că aici Comisia are un rol esențial și ar fi foarte interesant să știm ce gândește Comisia despre toate aceste chestiuni. Curtea a punctat deja că pare să existe o lipsă de claritate despre implementare și despre consecințele procedurilor de dezechilibru și legăturile cu recomandările specifice de țară. N-aș vrea să intru în detalii, aș vrea doar să spun că e vorba de un punct central care a reieșit din acest uh, raport și că ar trebui să nu-l uh, lăsăm deoparte când discutăm despre raport. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Eu cred că aceasta este un mandat către legislator. Domnul Hayes de la Comisia Econ, care este raportor din umbră aici, a dorit să ia cuvântul și o să primească acum ca recompensă pentru că a ascultat discuția despre România și Bulgaria. Aș putea să ascult toată ziua despre România și Bulgaria. Mulțumesc, doamnă președinte, doar uh, câteva remarci din partea mea. Mulțumesc curții pentru eforturi. Cred că acest raport special vine într-un moment foarte important și arată eforturile Comisiei pentru a transforma această procedură într-una mai uh, ușor inteligibilă pentru opinia publică și pentru statele membre. Pentru că nu e vorba numai de a ne asigura că statele membre, colegii din parlamentele naționale își asumă responsabilitatea pentru recomandările specifice de țară și le asumă uh, și le aplică, ci și că, într-adevăr, ele sunt aplicabile și nu sunt doar un subiect pentru un anumit raport. E clar că trebuie să avem mai informații din partea Comisiei despre ceea ce se întâmplă de la țară la țară și ce progrese se fac și că există o diferență între dezechilibru fiscal și o problemă în statul membru care ar putea să fie corectată prin politici interne naționale și distinția dintre uh, Um, procedura de dezechilibru macroeconomic care înseamnă, implică um, anumite măsuri pentru toate pentru sistemul ca atare. Deci există o distinție între cele două proceduri. Eu cred în importanța regulilor fiscale și cred că, ascultând ce a spus curtea, e clar că o parte a Comisiei nu dorește să continue uh, să facă următorul pas, care este un pas de procedură în urma declașării unui dezechilibru care vine din partea statului membru. E clar că procedura pe care o avem acum e mai eficientă decât cea pe care o aveam acum 10-15 ani, în impactul de stabilitate, și trebuie să existe însă o co- coerență între cele două, și pentru statele membre mari și pentru cele mici. E clar că regulile trebuie să fie acolo pentru toată lumea și uh, implementarea lor de asemenea. Aceasta a fost una din întrebările pe care le-am pus eu nu sunt sigur care e concluzia curții, dar vreau să întreb dacă am spus că modelul pe care îl avem acum, la 10 ani după ce știm ce s-a întâmplat, a fost construit așa încât să reziste mai bine la problemele de macroechilibru mai mari care vor apărea eventual uh, pe viitor. Acum, sigur, e timp de pace cu uh, creștere pentru Uniunea Europeană, mai ales pentru zona euro, dar trebuie să avem grijă ca unele reguli dintre ele să fie aplicabile tot timpul. Vreau să știu dacă modelul acesta e acum stabil și nu înțeleg foarte bine din raportul și remarcile comisiei, nu înțeleg foarte bine opinia comisiei din cauza rolului pe care îl joacă aici, însă m-ar interesa să știu. E un rol extrem de important care îi revine comisiei și să ne spună dacă modelul acesta este suficient pentru a rezolva problema. Trebuie să revizuim domeniul acesta foarte des și eu zic că și în cadrul Econ uh, am făcut deja foarte multe, dar și în cadrul Cont avem uh, aceeași sarcină. Noi luăm raportul în serios, iar recomandările care le, pe care le conține de asemenea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Blovsatski, din partea Comisiei Europene. Vă rog! Thank you, thank you very much to the rapporteur and also for Uh, mulțumesc, uh, mulțumesc raportorului și uh, tuturor celor care au intervenit în ceea ce privește acest raport. Aș vrea să vă spun că salutăm raportul Curții de Conturi. După cum am spus de mai multe ori, o repetăm din nou că ne asumăm un angajament pentru transparență și pentru deschidere față de Uh, supraveghere și salutăm recomandări care să ne ajute la îmbunătățirea aplicării legislației, în acest caz procedura privind dezechilibrele macroeconomice. După cum puteți vedea din răspunsurile comisiei integrate în raport, Comisia a acceptat majoritatea dintre, curții, dintre recomandările curții și și-a asumat angajamentul de a le implementa. De altfel, multe recomandări se bazează pe consolidarea și îmbunătățirea unor aspecte ale procedurii uh, pe care Comisia deja le uh, abordase. Cred că acest lucru este menționat și în uh, raportul curții. Aș vrea să mă folosesc de această oportunitate pentru a vă explica contextul mai larg, așa cum a făcut-o și stimatul deputat, și anume că uh, supravegherea procedurii de uh, dezechilibru macroeconomic a um, închis o lacună în supravegherea europeană. Este un domeniu care, domeniu care nu a fost acoperit înainte de criză. Iar procedura privind uh, dezechilibrele macroeconomice acoperă o serie întreagă de sectoare. A fost inclusă în 2011, în mijlocul celei mai mari crize uh, Um, ce a existat vreodată în economia UE. Această procedură a sprijinit și monitorizat uh, corectarea dezechilibrelor în statele membre pentru ca ajustările să fie eficace și durabile. Este un element important. În același timp, uh, s-a încercat uh, limitarea costurilor sociale. De-a lungul acestor ani, ajustarea prin intermediul acestui mecanism a fost impresionantă. Cred că, privind înapoi, putem um, vedea și considera că echilibrările făcute au fost chiar impresionante. Însă trebuie ținut cont și de prevenție pentru a uh, promova stabilitatea macroeconomică. Acum analizăm procedura. Ea este în al șaptelea an de implementare și îmi permit să spun că procedura ca atare este destul de nouă. Experiențele din primii ani de aplicare arată că a ajutat uh, să se creeze o conștientizare și o bază de consens pentru răspunsurile politice. Datele ne sugerează că supravegherea din această procedură a fost asociată cu o mai bună uh, aplicare a recomandărilor de politici, chiar dacă, și trebuie subliniat asta, uh, răspuns, reacțiile la, la nivel de politic nu au fost întotdeauna suficiente pentru a rezolva problema. De asemenea, aplicarea acestei uh, proceduri de dezechilibre economice, MIP, a uh, fost supusă și unei uh, învățări Uh, treptate uh, de pe urma dialogului între Comisie și statele membre. Procedura, în general, a fost bine acceptată și a fost stabilă de la bun început, de la bun început uh, și locul său în cadrul supravegherii macroeconomice în Uniunea Europeană nu a fost contestat. Vom folosi această um, oportunitate pentru a îmbunătăți și mai mult implementarea acestei proceduri. Comisia, după cum spuneam mai devreme, a acceptat o bună parte din recomandările Curții de Conturi. O bună parte dintre aceste recomandări țin de uh, consolidarea unor aspecte la care Comisia lucra deja. De exemplu, o deliniere clară între recomandările specifice pentru fiecare țară și dezechilibre. S-a menționat asta și am făcut progrese aici. Uh, suntem dispuși să ne îmbunătățim uh, în conformitate cu recomandările de asemenea, acceptăm recomandarea în ceea ce privește impactul politicilor bugetare asupra dezechilibrelor, după cum s-a menționat. Am început să ținem mai mult cont de aceste elemente în uh, ultimii ani și, de asemenea, recomandarea de a ține cont mai mult de uh, caracterul specific pentru zona euro a dezechilibrelor. Este uh, Um, ceva ce am început să analizăm, cel puțin în ultimele exerciții. Unele recomandări au ca scop uh, îmbunătățirea analizei, implementarea procedurii de către comisie este sprijinită de o bună analiză, lucru menționat uh, și de raportul curții, însă, bineînțeles, trebuie să se facă îmbunătățiri acolo unde este necesar și posibil. Din acest punct de vedere, suntem uh, recunoscători curții pentru că ne-a oferit câteva piste de îmbunătățire. De asemenea, Curtea solicită îmbunătățirea comunicării și vizibilității acestei proceduri. Suntem de acord că uh, comunicarea transparentă um, a procedurii și a recomandărilor este esențială pentru implementare. Două sub-recomandări nu au fost acceptate de comisie și aș vrea să mă refer la ele. Întâi, recomandarea pentru codificarea criteriilor de clasificare a dezechilibrelor, dar și recomandarea privind codificarea criteriilor pentru a nu lansa procedura privind uh, dezechilibrele excesive. Aș dori să mă refer uh, foarte pe scurt la aceste două recomandări. Este, mi se pare important să uh, fie înțeles întregul context. Procedura are un domeniu de, a, de aplicare foarte larg. Dezechilibrele macroeconomice sunt un fenomen complex și se pot manifesta în foarte multe moduri. Am văzut asta și în timpul ultimei crize. Totul depinde de perioadă, de circumstanțe și de țara în care ne aflăm. Asta înseamnă că este nevoie de un cadru de uh, evaluare flexibil. Reguli simple nu pot cuprinde întreaga complexitate. Tocmai de aceea aș vrea să fac, la apel, să fac apel la prudență uh, în a se face analogie între uh, procedură și pactul de stabilitate și creștere. Asta ar putea duce, induce în, în eroare, pentru că supravegherea din procedura de dezechilibre are nevoie de o marjă uh, de manevră um, bazată pe uh, pur și simplu capacitate de judecată la nivel economic. Nu se poate măsura numai în cifre. Acest lucru a fost prevăzut de colegiuitori, inclusiv Parlament, când s-a creat această procedură. Apoi, în ceea ce privește criteriile codificate pentru clasificarea dezechilibrelor, considerăm că asta nu ar fi în conformitate cu spiritul regulamentului. Dacă analizăm regulamentul, acesta nu codifică noțiunea de dezechilibru sau de dezechilibru excesiv, ci mai degrabă Uh, solicită să se țină cont de o listă lungă de elemente cu obiectivul de a se face o judecată bazată pe uh, cunoștințe în ceea ce privește economia. Încă un element în ceea ce privește aceste recomandări pe care nu le-am acceptat se referă la procedura privind uh, dezechilibrele excesive și lansarea acestei proceduri atunci când sunt identificate astfel de dezechilibre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru nu se întâmplă în mod automat. Legislația prevede asta ca pe o cale pe care Comisia ar putea să o uh, adopte. Nu am să încep să vă explic tratatele și uh, regulamentul și relația între regulament și tratat, ci aș vrea să fac referire la explicația pe care am dat-o în răspunsurile noastre în ceea ce privește căsuța cu numărul 3, în care explicăm că, din punctul nostru de vedere, Comisia are dreptul de inițiativă și dreptul de discret și își menține discreția de a iniția sau nu iniția o procedură. Asta este legat de uh, articolul 121, articolul 4 din tratat. Aliniatul 4 din tratat de la începutul procedurii de dezechilibru macroeconomic, nu s-a lansat încă uh, o procedură privind uh, dezechilibre excesive. Au existat motive pentru asta. În același timp, aș vrea să vă spun că pentru țările cu uh, dezechilibru excesiv, uh, monitorizarea este cât se poate de strictă și în continuare uh, are loc această monitorizare când analizăm implementarea. Procedura s-a dovedit a fi eficace în a lansa proceduri legislative la nivel de stat membru și nu trebuie să ignorăm acest lucru în dezbatere. Doamnă președinte, la final aș dori să menționez și uh, viziunile statelor membre, ele fiind uh, responsabile pentru implementarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară. S-a făcut un uh, studiu, curtea a făcut un studiu foarte util uh, um, când a produs acest raport. Statele membre, uh, beneficiare, să spunem așa, ale recomandărilor, evaluează implementarea procedurii în mod pozitiv. O majoritate a statelor membre au considerat că procedura privind dezechilibrele macroeconomice a avut un impact asupra dezbaterilor macroeconomice în țară iar poziția comisiei a devenit mai importantă. 74% consideră că este eficientă, foarte eficientă sau eficientă. Aș dori la final să mulțumesc curții pentru raport, pentru recomandări și pentru contribuția constructivă pentru îmbunătățirea implementării procedurii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Inițial era prevăzut ca um, prezentările scurte să dureze 10-15 minute maxim. Um, în fine, avem întârziere. Uh, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul privind Jaspers. Domnul Herix este din partea uh, Curții de Conturi, raportorul nostru este domnul Von. Domnule Herix, prezentare pe scurt, aveți cuvântul. Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, werde mich wirklich versuchen. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu uh, succint. Comisia și uh, BEI împreună au lansat în 2006 inițiativa comună Jaspers. Obiectivul era să fie sprijinite statele membre care au aderat după 2004 sau mai, uh, în 2004 sau mai târziu deci să se ofere un sprijin uh, sub formă de consultanță uh, acestor state. Și asta este important din mai multe puncte de vedere. Între 2006 și 2016, Jaspers a, a avut a încheiat peste 700 de contracte pentru mari proiecte. Și din punct de vedere financiar se, se poate recunoaște importanța acestui program prin suma totală a contractelor sprijinite de Jaspers, 78 de miliarde de euro. Uniunea Europeană a participat la acestea cu 46 de miliarde de euro. În plus, BEI a susținut uh, de asemenea proiectele Jasper Jaspers cu uh, credite de peste 10 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013 și cam aceeași sumă de 10 miliarde pentru perioada următoare. În ceea ce privește um, construcția instituțională și planificarea Jaspers, putem spune că obiectivele sale și sarcinile principale nu au fost de la bun început bine stabilite. Nu, s-au făcut, uh, nu s-a făcut o analiza nevoilor, nu s-au făcut uh, acorduri de cooperare între Comisie și BEI. De aceea, din punctul nostru de vedere, prelungirea um, uh, inițiativelor prevăzute inițial pentru 2007-2013 um, este îndoielnică, nu își găsește justificare. Sprijinirea Jaspers nu a fost suficient de țintită, nu au fost uh, stabilite anumite uh, accente pentru statele membre și a existat un uh, risc ridicat de um, influență um, mai ales că se făcea atât o evaluare cât și o consiliere din partea Jaspers. S-au făcut recomandări către comisii să controleze mai bine uh, din punct de vedere strategic și aspărs și de asemenea să stabilească criterii și etape um, care să permită o uh, finalizare uh, pe etape a acestui program când obiectele vor fi fost atinse. Dincolo de um, efectele proiectelor pe care le-am um, analizat noi, putem vedea că, într-adevăr, Jasper a, Jasper a contribuit la o mai bună documentație a proiectelor și la o rată mai ridicată de, de uh, acceptarea acestor proiecte. Jaspers a avut de asemenea și un uh, efect pozitiv asupra planificării uh, proiectelor din punct de vedere al costurilor. Însă nu a existat un um, impact asupra aplicării propriu-zise și a calendarului de aplicare a programelor. De asemenea, Jasper nu are niciun, nicio influență asupra absorpției fondurilor, pentru că uh, au existat multe întârzieri în proiectele pe care noi le-am analizat. În ceea ce privește efectul asupra capacităților administrative ale statelor membre, putem spune că Jaspers nu a dus la o mai crescută independență a administrației. Considerăm că Comisia ar trebui să lege Um, sprijinul pentru Jaspers uh, de um, etapa în care se află proiectul și apoi să se pună accentul pe um, consilierea pentru marile proiecte, pentru că acolo impactul este cel mai mare. De asemenea, important este rolul, tipul și intensitatea uh, Jaspers care trebuie adaptate la ceea ce se întâmplă în statele membre, plus trebuie să se creeze stimulente uh, Uh, pentru statele membre, astfel încât ele să depindă din ce în ce mai puțin de acest program. De asemenea, aș vrea să mă refer la evaluare și supraveghere. Curtea de conturi a uh, identificat unele lipsuri în domeniul planificării, la monitorizare și la evaluare. La planificare. S-au făcut prognoze mult prea optimiste în ceea ce privește numărul uh, proiect, mari, de mari proiecte um, ce erau estimate. De aceea, 2014-2016 s-a creat o tendință inversă între numărul uh, personalului, care a crescut, și numărul de contracte, care a scăzut. În ceea ce privește monitorizarea, punctele slabe au fost în ceea ce privește eficiența și eficacitatea Jaspers. Nu au existat date fiabile în ceea ce privește contribuțiile, inputurile, dar nici nu au fost uh, in, uh, informații privind costurile reale la Jaspers. Comisia nu a fost uh, dispusă să ne pună la dispoziție aceste costuri. Și cum nu avem, am avut posibilitatea de a face aceste verificări, nici nu putem spune dacă uh, lipsurile pe care le-am identificat sunt compensate de uh, beneficiile aduse. Um, câte ceva despre recomandările pe care le-am um, emis. Ele se refereau la crearea unui sistem cuprinzător de supraveghere a obiectivelor, a nivelului de Uh, atingerea obiectivelor și, în plus, considerăm că eficiența și eficacitatea JASPER trebuie îmbunătățite de către comisie pentru a se asigura că um, costurile sunt bine supravegheate și um, aduc rezultatele scontate. Dați-mi voi la final să mai constat că din 12 recomandări pe care le-am emis, toate au fost acceptate uh, o bună parte au fost acceptate în uh, totalitate, trei dintre ele parțial. Mulțumesc. Doamna președinte, da, iată, reiese că uh, B, care este atât de uh, drăguță și dispusă să coopereze, re, renunță la această disponibilitate când e vorba de monitorizare. Domnul Von. Da, Jaspers a fost unul dintre faimoșii Jay, Jaspers, Jeremy și Jemima. aveam, uh, ziceam într-o vreme că dacă te, numele tău începe cu J, e posibil să ai și un program european uh, numit după numele tău. Raportul curții este destul de critic față de Jaspers. Um, am auzit, uh, este vorba de lipsa de eficacitate, lipsă de supraveghere și la un moment dat ar trebui să se renunțe la acest program. Au existat și câteva elemente pozitive identificate. Curtea a spus că Jaspers a contribuit la aprobarea mai rapidă a proiectelor și a avut un impact pozitiv asupra calității proiectelor. Iar comisia, în răspunsul său înscris, a spus că uh, s-au făcut progrese la, capacita- la nivelul statelor membre de a um, depune uh, proiecte. Însă, în general, uh, raportul este negativ. Și avea, deci, câteva întrebări către comisie, în speranța că vor răspunde la criticile curții. Comisia poate, ne poate spune câte ceva despre recomandările făcute de curte, uh, despre, poate ne poate spune despre recomandările pe care le acceptă și cele pe care le acceptă parțial un, uh, o problemă pe care am avut eu cu recomandările a fost această idee de a se renunța treptat la JASPERS. Curtea consideră că odată ce un stat membru a primit asistență prin JASPERS, odată sau de două ori, poate că trebuie să se renunțe, deci ar trebui să se descurce singur, cu alte cuvinte, și să pregătească singur proiectele. Mă îngrijorează faptul că ar, fi, ar putea fi o greșeală să facem asta fără a înlocui Uh, acest program cu ceva. Poate că trebuie să prevedem niște fonduri suplimentare pentru fondurile structurale, asistență tehnică. Uh, poate ne poate spune Comisia ce părere ar avea despre această, ce părere are despre această recomandare de a se renunța treptat la Jaspers. Și dacă consideră că e o idee bună, cu ce l-am înlocui? Mulțumesc. Acum în numele Comisiei Europene, reprezentanta Direcției Generale. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc și membrului Curții de Conturi și raportorului de la Parlament. Câteva cuvinte în, în general în legătură cu auditul. În primul rând, salutăm acest raport și aș vrea să subliniez aici și relația de muncă foarte bună pe care am avut-o în timpul auditului. Cred că e bine să prezint încă de la început contextul acestei cooperări. Pentru că dacă vorbim de perioada de phase-out, ar trebui să vorbim și despre phase-in-ul uh, care a fost la începutul programului Iaspers în urmă cu 10 ani. A fost o măsură introdusă de comisie, uh, o măsură extraordinară uh, pentru statele membre care s-au alăturat um, înainte de 2007 și care au primit fonduri excepționale. Am văzut că au existat aceste fonduri de preaderare și aveam nevoie de o asigurare a calității uh, proiectelor pentru că capacitățile nu erau neapărat disponibile în statele respective. Exista însă și posibilitatea de revizuire a acestor proiecte de către uh, comisie. În perioada 2007-2013 am avut peste 500 de proiecte care au fost revizuite, uh, echivalent uh, a 75 de milioane de euro în sectoare cheie care au fost acordați prin uh, Jaspers pentru construirea de capacități uh, și uh, pe următoarea perioadă avem în jur de uh, 600 de proiecte. Deci suntem în creștere. Câteva comentarii și în legătură cu evaluarea generală asupra IASPERS. La comisie considerăm că este unul din programele de asistență tehnică cel mai de succes pe care l-am avut. Aș sublinia aici că lucrăm în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Încă de la început uh, am ținut cont pe deplin de expertiza BERT pentru astfel de proiecte. Avem și un mandat clar uh, din partea Diginier uh, pentru uh, țările în curs de aterare și pentru mecanismul de conectare a Europei. În ceea ce privește evaluarea pozitivă a Curții de Conturi, bineînțeles suntem absolut de acord cu ce s-a spus, calitatea proiectelor a avut de câștigat Aici aș preciza că din eșantionul de 20 de proiecte care au fost analizate, atunci când am calculat uh, reducerile de costuri, e vorba de aproximativ 75 de milioane de euro, deci iată încă un exemplu foarte bun, pentru că e vorba de un echivalent a 3% din uh, suma totală pentru proiectele IASPERS. timpul necesar pentru adoptare de către comisie, de asemenea, a fost redus uh, drastic și acesta este un element cheie care uh, ne permite să avansăm. Și de altfel, datele uh, statistice ne arată că media pentru aprobarea unor proiecte importante este de 85 de zile. Curtea arată că proiectele care sunt revizuite în vederea iaspers sunt mai puțin predestinate erorilor. O bună parte din uh, recomandările făcute de curte sunt acceptate de către comisie și înțelegem, bineînțeles, faptul că trebuie să revizuim și să întărim obiectivele strategice pe care le-am stabilit atunci când e vorba în special de etapa de phase-out referitor la cele trei recomandări pe care le-am acceptat doar parțial. Una dintre ele este de natură tehnică se referă la momentul în care Iaspers se poate implica. Bineînțeles, suntem de acord că acest lucru să se facă imediat, cât mai repede cu putință, dar nu putem spune că o putem face până când autoritățile naționale nu se implică, pentru că o bună parte a procedurilor este realizată de autoritățile naționale. Dacă e vorba și de condițiile de lucru, o altă recomandare și aici uh, lucrăm deja asupra uh, condițiilor de lucru. Nu, nu dorim să mergem dincolo de progresele pe care le-am făcut uh, până acum. Și o a treia recomandare care se referă la accesul la documente. Aici trebuie să vedem care sunt prevederile contractuale pe care le avem cu BERD pot să vă spun o recomandare unde am făcut deja implementarea necesară. Era vorba în primul rând de un audit independent a calității. E vorba de elemente cheie pentru că era vorba de independența asigurată în cadrul cooperării noastre cu BERD. Deci, una dintre recomandări a fost deja implementată. Pentru altele am înființat un grup de lucru la nivelul uh, BERD care lucrează deja pe această temă și așteptăm ca la următoarea întâlnire cu BERT să adoptăm și aceste recomandări și să luăm măsurile necesare până la următoarea întâlnire a comitetului director. Iată, Iasper are deja 10 sau 12 ani uh, vechime și cred că niciodată nu a fost considerat ca fiind o instituție permanentă. Ar trebui să subliniem acest aspect. nu ne putem lua acum un angajament clar în ceea ce privește perioada de phase-out, dar uh, este clar că peri pentru perioada 2014-2020 uh, se va ține cont și de procesul de revizuire a proiectelor importante uh, care vor apărea și, în principiu, proiectele pot fi prezentate până în 2022. Deci, acesta este contextul pentru etapa de phase-out, dar sunt absolut de acord cu ce ați spus. Uh, Iată deci uh, câteva comentarii succinte la recomandările dumneavoastră. Și pot să vă spun că Iaspers a ajutat într-adevăr să îmbunătățim calitatea proiectelor strategice. Putem uh, să vă dăm și multe exemple în acest sens, dar probabil că este un pic cam târziu pentru a o face chiar acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc că am terminat acest punct de pe ordinea de zi. Trebuia să fie doar o prezentare scurtă, de aceea doar atât de puțin și am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi. Trebuie să analizăm uh, reuniunea care va avea loc în cadrul misiunii Comisiei Cont în Grecia în timpul săptămânii turcoaz, 13-15 februarie. Aș vrea să pregătim această întâlnire. Suntem puțin sub uh, presiune de timp pentru că avem parteneri importanți care trebuie să plece suntem cinci cu mine și dacă mai există interes din partea colegilor pot să mai fie disponibilizate locuri, pentru că avem șapte locuri și eu zic că la o, o temă atât de importantă, la o țară atât de importantă în care e vorba de foarte multe fonduri, e interesant Scopul călătoriei este ca cele 180 de programe prioritare din fondurile structurale să fie evaluate, pentru că e vorba de o misiune de follow-up din septembrie 2015, în care am evaluat deja câteva proiecte, iar aceste proiecte care au fost evaluate atunci, au fost discutate și la atunci cu autoritățile și acum se vor discuta de asemenea cu autoritățile de la Atena, dar ce mai facem este că ne vom ocupa din nou și de uh, Lesbos și de fondul pentru migrație. Am planificat în călătoria noastră o zi uh, pe insula Lesbos și vrem să ne ocupăm de tabăra de refugiați de acolo, vrem să discutăm despre hotspot-uri, despre uh, lăcașurile pentru refugiați. Îi dau cuvântul domnului Morhiu pentru că trebuie să plece foarte repede și aș vrea să vă rog dacă puteți să ne dați câteva informații despre ce ar trebui să uh, ținem cont neapărat în Grecia. Știu că nu aveți timp, mă scuzați că vă grăbesc așa, vă rog. Chair, members, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doar câteva comentarii. În primul rând, dacă vedem care este situația acum în Grecia față de criza migrației și presiunea existentă înainte și cea de astăzi, ne dăm seama că s-au făcut foarte multe între, între timp. În 2015, de exemplu, capacitățile de primire erau aproape la zero, 2000 de locuri, condiții foarte proaste și cred că din punctul de vedere al capacității și de evaluare a migranților erau de asemenea foarte limitate. Deci s-au făcut multe și în ciuda declarației făcute UE-Turcia, am văzut că a existat o scădere de 97% dacă ne gândim la datele de anul trecut față de 2015. S-au făcut eforturi deosebite de către autoritățile elene în ceea ce privește măsuri structurale, reforme structurale de implementat pentru a avea un sistem de azil mult mai funcțional. Uh, s-au înregistrat progrese deosebite. Veți vedea la Lesbos uh, un exemplu foarte clar de hotspot operațional în care uh, administrațiile naționale, agențiile UN lucrează împreună și toate acestea pentru a avea o gestionare și mai eficientă a frontierei externe. Avem uh, o înregistrare a amprentelor astăzi de aproape 100%. Am văzut și pe continentul uh, Greciei o creștere a capacităților de primire. Avem uh, în jur de 5.000 de locuri de primire și pe insule capacitatea este în creștere. Bineînțeles că reprezintă în continuare o problemă o veți vedea aceasta la tabăra de la Marea, care este supraaglomerată și unul din motivele pentru această supraaglomerare, în ciuda declarației cu Turcia, deși nu există sirieni care să se întoarcă în Turcia, cu excepția celor care returnează în mod voluntar, deci există în continuare presiune foarte mare pe insule. O veți vedea la fața locului. Păcat că nu avem mai mult timp la dispoziție pentru că și putut vizita și uh, ce se întâmplă la Lesbos și tabăra uh, municipalității de acolo, pentru că există un contrast foarte mare între cele două. La Marea finanțarea se face prin programe naționale și în cealaltă parte este vorba de o finanțare de la nivelul UE alături de înaltul refugiat uh, al ONU. În ultimele zile Uh, va fi interesant să aveți aceste informații de primă mână și să vedem ce se întâmplă cu uh, cei care ajung pe insula Lesbos. Capacitatea totală, în principiu, este de 5.000 de locuri, dar avem deja 7.000 de locuri pe insule, deci e clar 7.000 uh, de persoane care sunt prezente, deci e clar că presiunea este foarte mare asupra populației locale. Pe de altă parte, uh, finanțarea în bună parte este gestionată la nivel central de către guvernul elen. Și după un uh, început destul de uh, lent, cred că s-au făcut între timp progrese importante de către autoritățile elene în ultimele 12 luni pentru o mai mare capacitate de absorpție și de utilizare uh, a fondurilor. S-au făcut uh, eforturi deosebite pentru a avea o capacitate de pregătire mult mai bună. Încă nu s-a ajuns la nivelul maxim, dar oricum situația s-a îmbunătățit față de acum un an. Și veți vedea cum se face finanțarea pentru persoanele cele mai vulnerabile, veți vedea în tabăra de la Marea, uh, uh, tabăra de siguranță care a fost creată pentru minorii neînsoțiți și care oferă cazare absolut adecvată pentru astfel de 70 de minori neînsoțiți. Din punctul de vedere al finanțării generale, pot să vă dau câteva cifre. Uh, au existat uh, uh, sume considerabile în programele naționale, 600 de milioane de euro în fondul de migrație prin programele naționale S-au mobilizat pe lângă aceste fonduri și 380 de milioane de euro în calitate de ajutor uh, în situații de urgență. E vorba uh, de finanțare pe care am utilizat-o și pentru locuri uh, la hoteluri, de exemplu, și eforturi făcute de ONG-uri, un sistem de uh, utilizarea banilor cash pe care îl veți vedea așa cum uh, se face și în Turcia. Veți vedea că se lucrează și la servicii medicale, de asistență socială, de interpretare, care din păcate la momentul acesta au fost uh, suspendate pentru că există o problemă cu finanțarea. Este un serviciu care a fost până acum oferit și care are probleme cu asigurarea plăților de către autoritățile naționale. În ceea ce privește cerințele de asistență de urgență, pe lângă structurile oferite de autoritățile lene, noi le-am completat printr-o asistență locală venită de la fața locului. Veți putea fi însoțiți în vizite la fața locului pentru a primi explicații pe această uh, temă veți vedea cu ce probleme se confruntă oamenii atunci când e vorba de autoritățile locale, cum putem ajuta pentru a îmbunătăți dialogul între cele două părți. Mai sunt, după cum spuneam, multe de făcut, însă cred că, oricum, autoritățile elene au făcut eforturi deosebite, în special în ultimele 12 luni. Și cred că principala problemă aici nu e neapărat cea a finanțării, ci de a ne asigura că toate fondurile UE disponibile sunt într-adevăr pe deplin folosite în mod eficient. Aceasta este principala provocare și un lucru pe care l-am făcut tocmai înainte de sfârșitul anului trecut a fost un exercițiu financiar foarte complex și anume pentru a avea claritate uh, totală asupra serviciilor uh, finanțate, dacă ele depind de uh, finanțarea națională sau de asistența pentru situații de urgență pe care o oferim noi. Și nu este ușor. Există și o comunitate de NGO-uri care preferă o finanțare directă de la Comisie pentru că este mai ușor pentru ei, însă asta nu este neapărat o soluție durabilă pe care noi să ne dorim pe termen mediu sau lung. Deci trebuie întotdeauna să se ajungă la un echilibru între cele două. Bineînțeles, uh, uh, vom avea uh, și câteva documente informative pe care le veți primi, în plus pentru a pregăti această vizită și colegii noștri de acolo vă vor însoți în vizita dumneavoastră. Și vă urez o călătorie sigură și interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc, documentele sunt foarte bune. Am discutat despre fondurile pentru refugiați în Turcia, în Liban, în uh, alte zone, dar care sunt diferite de cele pentru care trebuie să ne pregătim acum. Mulțumesc oricum pentru calitatea informației livrate și pentru pregătire. Grecia este de obicei subiectul discuției pentru oficiul de plăți pentru agricultură sau fondurile structurale. Oricum o să ne întâlnim uh, probabil și cu reprezentanții autorității de plăți uh, din domeniul agricol. Oricum vă mulțumim foarte mult pentru update-ul pe care o să-l primim cu siguranță din partea GD Agri. Acum, da, mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, aș vrea să vă spun că am transmis câteva informații înainte, pentru că dumneavoastră ne-ați uh, întrebat Uh, care este poziția uh, agenției noastre de plată și care este care sunt rezervele noastre față de um, raportul anual de activitate pe, din partea Digi Agri. E adevărat că rata de eroare a fost destul de mare, de 3,8%, dar ați văzut în informațiile pe care le-am transmis și că trei din punctele care au fost motivul pentru actualizare, din 5, deci 3, Uh, trei dintre ele au fost închise și una a venit din partea Curții de Conturi, uh, un punct care se referă la pensionarea anticipată. Un punct care fusese încheiat pentru că fusese deja analizat de către Serviciul Juridic al Comisiei și de către Serviciul Juridic al Curții, constatând că nu există plăți uh, nejustificate. Așadar, avem o rată destul de mare um, de care vă vorbeam de eroare, dar în legătură cu măsurile de investiții, după cum știți că în momentul în care suntem într-o procedură contradictorie cu statul membru, așteptăm mai multe detalii în primul rând. Probabil că veți constata că la primul pilon, la plățile directe, există un sistem îmbunătățit în Grecia acum. A existat un plan de acțiune acum 2 ani care s-a pus în aplicare pentru uh, o mai bună identificare a terenurilor și s-au uh, exclus 1,6 milioane de hectare pentru că nu mai erau de fapt uh, pământuri accesibile care intră eligibile. Aceasta scrie și în raportul anual pentru 2015. Iar apoi de curând a fost o problemă în care um, oficiul de plăți nu avea destule persoane, destul personal, deci era destul de greu să uh, ține informația la zi. Poate că doriți să discutați, am văzut însă că nu aveți foarte mult timp la fața locului. Apoi am mai avut uh, câteva discuții despre măsurile de promovare la care am avut câteva rezervă și alte despre organizațiile de producători și pentru organizațiile de producători avem un plan de acțiune care este în uh, curs pentru legume și fructe care sunt legate de fostele scheme de promovare. Așadar, mai sunt puncte care sunt uh, de discutat, dar situația e mult mai bună pentru OPCP decât uh, cea pe care ați constatat-o în cadrul ultimei vizite pe care ați făcut-o acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Ce se întâmplă cu planul de acțiune? Planul de acțiune a fost finalizat și sistemul de identificare a terenurilor a fost îmbunătățit, s-au exclus uh, cele 1,5 milioane de hectare de care uh, vă spuneam, pentru ca sistemul să poată să fie evaluat și trebuie să, ca să poată să evolueze în același timp, trebuie să existe o evaluare la 3 ani iar uh, acum avem acest sistem de evaluare, dar nu sunt convinși că au destule persoane, destul personal pentru a continua această evaluare atât de regulată. Altfel, uh, dacă n-ar fi aceste probleme, considerăm că planurile de acțiune au putut fi bine implementate și uh, raport, față de raportul din 2015 s-a făcut progrese. Pot să vă spun ce se întâmplă cu... Pot să vă întreb ce se întâmplă cu planurile de reducere a personalului uh, care au avut uh, loc în uh, rândul funcționarilor publici în Grecia și dacă a avut uh, și un impact asupra sectorului agricol. Mi s-a spus că 5.000 de oameni lipsesc în stat, deci puteți să ne spuneți eventual dacă aveți detalii despre subiect? Fiind dat că e vorba aici de management partajat, personalul agenției se află în responsabilitatea autorităților elene. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că am avut îngrijorări pentru că am văzut că nu există destul personal pentru, nu pentru planul de acțiune, ci pentru um, actualizarea situației terenurilor. Între timp, toate domeniile însă au probleme de personal, așadar noi păstrăm un ochi asupra situației pentru ca lucrurile să nu se înrăutățească și în timp ce dumneavoastră o să fiți chiar la fața locului pe 15 februarie, noi o să primim conturile pentru 2017 și cu un aviz de auditare despre criteriile de de angajare și o să vedem ce se întâmplă în domeniul personalului. Mai mult nu pot să vă spun la momentul de față, decât că momentan avem o îngrijorare legătură uh, cu personalul și că o să păstrăm uh, în vizor această problemă. Președinte, mai uh, există vreo întrebare pe care doriți să o punem acolo sau o frază pe care doriți să o auziți în cadrul vizitei? Nu, după cum spuneam, avem auditări în curs și în legătură cu cu um, updatarea situației terenurilor, suntem în legătură cu autoritățile elene, deci uh, cred că poate ar fi interesant să întrebați ce m-ați întrebat pe mine, dacă există un uh, efect asupra personalului în agențiile de plăți, pentru că e o întrebare pe care ne-am pus-o și noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă președinte, ceea ce vreau să vă spun e că mi s-a părut oarecum ridicol cumva, pentru că dumneavoastră ați vorbit de registrul digital. Am fost de mai multe ori în Grecia și după vizita din anul 2015 și eu nu cred că registrul este gata. Stați o secundă, vă rog, pentru ca să ascultăm mai întâi de reprezentantul Digi Regio. Credeam că aveți o întrebare. Dar în legătură cu fondurile structurale. Da, dar stați, stați să vorbim mai târziu despre fondurile structurale. Deci am avut o problemă la Salonic. Eu am fost acolo acum uh, câteva luni și am văzut cum au început să lucreze pe problemă și cum e încă în curs deși nu s-a întâmplat nimic nou. Am informații de la autorități că se vor îmbunătăți lucrurile. Mi se promiseseră deja măsurile de îmbunătățire. Iar avem și informații de la lucrătorii de la EASO și de la Frontex, care nu sunt funcționari, dar ne-au spus că agențiile folosesc pentru traduceri plătesc de șase ori mai mult decât dacă ar folosi persoane care ar fi la fața locului. Aceasta e o problemă a Uniunii Europene care trebuie să folosească agențiile pentru traducere pentru anumite limbi specifice. Au existat multe critici din 2015 și nimeni nu schimbă nimic. Contractele acestea sunt foarte controversate. Da, va trebui să analizăm situația. Vreau să-i dau cuvântul domnului Sloiters și vreau să vă spun că noi vrem să revedem uh, E65-ul, autostrada, cadastrul, uh, registrul de uh, înregistrare a rezidenților, un proiect de mediu și am vrea să obținem informații și de la dumneavoastră despre alte proiecte structurale pe care o să trebuiască să le analizăm uh, pe insula Lesbos vreau să vă spun pentru membrii delegației care mă vor acompania că s-ar putea să mai schimbăm programul pe aici pe acolo, nu e neapărat fix. Vă rog, domnul Sloiters, mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, în primul rând aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și președintei pentru angajamentul dumneavoastră continuu și investiția permanentă în această chestiune. Nu a fost un punct ușor, dar vedem că încet, încet apar rezultate pozitive, ceea ce e foarte important. Așa cum am văzut în rapoartele anterioare pe care le-am discutat cu dumneavoastră, proiectele pe care dumneavoastră le veți vizita sunt importante, fac parte din cele 80, 881 de proiecte, 181 de proiecte care se bazează pe fonduri structurale, între timp v-am oferit și mai multe informații despre proiectele pe care dumneavoastră le veți analiza. Noi suntem în mare satisfăcuți cu rezultatul. De rezultat uh, vrem uh, să spunem, pe baza documentelor pe care le-am primit, există o rată foarte mare de finalizare a proiectelor finanțate pentru ultima perioadă și uh, pentru cele 181 de proiecte, ceea ce nu înseamnă că toate proiectele au fost finalizate. Există proiecte care sunt încă în curs, fie pentru că sunt finalizate cu fonduri uh, naționale, fie că au fost finanțate din perioada 2014-2020. În legătură cu autostrada E65 am avut confirmarea pozitivă la sfârșitul anului trecut că tronsonul central care a fost cofinanțat în 2013 este deja operațional și gata de folosire, este deja în, operație, în operare și um, am vizitat și un proiect pe care dumneavoastră văd că vreți să-l discutați cu reprezentanții eleni un alt proiect care văd că a fost finalizat așa cum a fost el uh, anunțat la vizita pe care ați făcut-o acum câțiva ani. E clar că proiectele pe care le-ați selecționat includ anumite proiecte mult mai vizibile și mai mari. Unele dintre ele au fost deja finalizate. E cazul, de exemplu, al proiectului uh, de cale ferată Tisorea, care a fost finalizat cu fonduri uh, din partea mecanismului interconectarea conectarea Europei în faza actuală și credem că până la sfârșitul anului va fi operațional. Un alt proiect care a fost finalizat este linia de metrou 3 din Atena. E vorba de un proiect uh, de anvergură unde la sfârșitul anului trecut uh, s-a confirmat că tunelul fusese finalizat, dar că mai sunt lucrări la 3-4 stații de finalizat și probabil că veți vizita aceste stații, stația Pireus, de exemplu. Apoi uh, s-au făcut progrese și în domeniul cadastrului. E vorba de un proiect care ajunge pe final acum. Avem o parte care a fost finalizată cu fonduri din uh, 2013, dar proiectul continuă până în 2020, iar săptămâna trecută am uh, primit uh, documentele aferente din care se deduce că se folosesc și fonduri Jaspers și uh, noi analizăm aplicarea lor. Cam atât așa ca privire de ansamblu rapidă despre ceea ce veți vizita acolo veți fi acompaniată și de trei colegi de-ai mei, care sunt cei trei colegi care se ocupă de proiectele pe care le vizitați. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru angajamentul dumneavoastră în aceste vizite. Mulțumesc! Noi vă mulțumim dumneavoastră pentru acompanierea pe care ne o acordați e foarte utilă și domnul Ștehovski care a întrebat despre cursurile de limbă și despre traduceri. O să clarificăm și problema menționată de către dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult oricum și pentru informația pe care o să ne mai transmiteți de pregătire a vizitei. Suntem cinci, dar mai pot fi doi în plus față de noi și de toți cei care s-au uh, angajat să se implice și în pregătirea reuniunii și nu să se scoată de pe listă. Am terminat și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 8, care este misiunea cont în Ungaria, raportare despre misiunea care a avut loc în septembrie. Avem un raport mai extins pentru că au existat câteva discuții și de aceea am încercat să întocmim un document în care să poată să se audă toate părerile pentru ca să se înțeleagă cum vedem noi situația. Eu zic că a fost o vizită foarte importantă, a fost o vizită bună. Am văzut totuși că Ungaria mai are probleme pe care va trebui să le abordăm și aș vrea să avem și un follow-up la vizita aceasta. Vreau să accentuez această ultimă frază. Am avut o întâlnire cu OLAF, cu um, Oficiul pentru Lupta Antifraudă, înainte de Ungaria. Ne-am uh, interesat despre proiectul Heart of Budapest, care e un proiect în Budapesta și așteptăm uh, informații și despre licitația care a avut loc. Vedem însă că și alte state membre au probleme cu licitațiile. Am încercat de aceea să analizăm mai multe state membre deodată. Am constatat că 36% din toate procedurile de licitații pentru fonduri europene au un singur ofertant ceea ce e ușor îngrijorător și aș vrea să primim explicații. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acompanierea de către Comisia Europeană în această misiune și ce va fi foarte important acum în uh, urma misiunii este eventual să mai ne spuneți câte ceva despre cum au evoluat uh, licitațiile de când am fost noi acolo. Nu am putut avea informații de la autoritățile de gestiune pentru că nu erau prezente decât la un singur proiect și nu știm exact cum se aleg proiectele europene în Ungaria. Mi se pare că aici mai ne, e necesar să mai clarificăm puțin lucrurile. Poate puteți să ne aruncați lumina asupra subiectului. Vă dau dumneavoastră din partea Comisiei cuvântul și după aceea și colegii dacă doresc să critique raportul sau să facă comentarii pot să o facă. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați deputați, În introducere aș dori să spun câteva cuvinte despre raportul ca atare, despre cum vedem noi raportul după ce l-am citit foarte rapid. Eu zic că este un raport foarte clar care reflectă, în primul rând, constatările făcute la fața locului, dar și perspectiva noastră asupra programelor care sunt finanțate din fonduri structurale în Ungaria. Un prim punct în legătură cu importanța fondurilor structurale. Dumneavoastră v-ați referit la ele. Eu zic că e foarte important să repetăm că pentru economia maghiară, structura fondurilor, fondurile structurale și fondurile de coeziune sunt foarte importante. Iar fluxul de fonduri a fost destul de bun în perioada 2007-2013. Peste 100% din fonduri au putut să fie cheltuite, iar autoritățile ungare așteaptă acum uh, o retrocedare a ultimelor 5%. Asta este ceea ce dumneavoastră ați prezentat ca proiecte de succes în, uh, în raport. Eu zic că se vede din ceea ce ați prezentat că fondurile au fost puse în aplicare bine și au fost folosite corect. Trebuie însă să ne uităm și la al doilea punct pe care aș vrea să-l menționez în context și anume că deși fondurile de coeziune, fondurile structurale au uh, crescut investițiile cu 3% în perioada 2007-2013 și deși fără aceste fonduri investite am fi avut o scădere de 30% în proiectele realizate, vedem totuși că convergența atât la nivel extern cât și la nivel intern nu este la nivelul la care ne-am fi dorit. În cadrul discuțiilor despre semestrul european, Europa 2020, trebuie să punem accentul mereu asupra felului în care Ungaria rezolvă problemele față de grupul de la Visegrad, dar și față de Bulgaria și Ungaria, de, și România și Croația. Deci Ungaria ar trebui totuși să îmbunătățească alocarea fondurilor, care momentan este încă suboptimă. Raportul dumneavoastră, și aici mă refer uh, la subiect din nou, uh, analizează proiectele concret, se analizează calitatea cheltuielilor publice și dumneavoastră ați pus întrebarea despre valoarea adăugată pentru banii cheltuiți și uh, pe impactul proiectelor uh, individuale pentru îmbunătățirea competitivității și uh, economiei la nivel regional. După cum știți, Comisia, în cadrul gestiunii partajate, shared management, nu se uită în primul rând la proiecte, ci se uită și la programe, la programele totale. Avem însă o abordare similară cu a dumneavoastră. Trebuie însă să nu uităm că în comparație cu perioada de finanțare 2007-2013 s-au făcut anumite modificări cu ajutorul Parlamentului și ajutorul Consiliului. Adică avem acum o perioadă de programare care este mult mai uh, axată pe simplificare și o orientare mult mai clară spre rezultat. Sperăm și avem uh, încredere că investițiile care sunt uh, folosite greșit uh, sunt din ce în ce mai puține mult mai puține decât în trecut. E nevoie de timp, dar perspectiva care se îndepărtează de rambursarea cheltuielilor și se concentrează pe rezultatele obținute, zic eu că e cea bună. Al treilea punct pe care vreau să-l abordez și dumneavoastră, doamnă președinte, deja v-ați referit la el, se referă la achizițiile publice. Aici ați spus accentul în raportul dumneavoastră și ați ajuns la o concluzie similară uh, ca și Comisia Europeană. Comisia se ocupă în principiu de problema licitațiilor publice din două perspective, în discuțiile cu autoritățile maghiare în cadrul semestrului european, analizează cheltuielile și calitatea lor cheltuielilor publice și analizează și felul în care trebuie să fie organizat uh, domeniul licitațiilor publice încă de la începutul semestrului. Punctele critice sunt câte licitații au avut un singur ofertant când a fost vorbe de fonduri europene. Acum o lună am uh, a avut așa numita country visit, vizita la fața locului la autoritățile ungare și am avut o jumătate de zi datorită, datorată um, numai uh, achizițiilor publice și licitațiilor publice și am putut să analizăm situația foarte bine pentru a încerca să găsim îmbunătățiri la, la procedura de uh, acordare a contractelor uh, publice. De ce mă refer la ea? Pentru că transpunerea directivelor în domeniu este pe calea cea bună. Avem un plan de acțiune cu autoritățile ungare pe care am încercat să-l aplicăm încă de la începutul perioadei de programare și de fapt, uh, guvernul se află acum pe calea cea bună în aplicarea legislației. Al doilea plan pe care ne-am ocupat tot de domeniul de licitație publică ține de auditare și de control. Iar uh, colega mea, Caroline Collins, dorește poate mai târziu să spună și ea câteva cuvinte despre aceasta. Însă, erori formale și erori materiale sunt uh, cele pe care le căutăm atunci când facem o evaluare, iar uh, de multe ori când au fost identificate au dus la o corectură a programului pe uh, perioada de eligibilitate la care ne-am uitat. Dumneavoastră, doamnă președinte, vă referiți la rezervele de care avem nevoie pentru programele operaționale. Cinci din aceste rezerve, inclusiv uh, pentru 2018, au uh, ca și cauză din nou problema atribuirii de contracte. Ne uităm deci foarte îndeaproape la problemă și încercăm în buna colaborare cu autoritățile ungare să gestionăm situația. Al patrulea punct la care vreau să mă refer se referă la sistemul de auditare și de control. Dumneavoastră ați atras atenția pe bună dreptate că în Ungaria avem o număr foarte mare de corecturi financiare Cam un miliard de euro va fi pentru perioada de programare 2007-2013. Noi credem totuși că putem spune că sistemul total de auditare și control funcționează destul de bine. Am reușit să, uh, să constatăm erorile destul de repede. Problema poate este că s-au întâmplat lucrurile prea târziu ar fi mai bine să fi făcut corecturile mai repede, uh, partenerii noștri ungari și nu vrem să ne bazăm uh, pe Comisia Europeană sau pe Curtea de Conturi sau pe OLAF uh, ca să descopere lacunele care sunt după aceea corectate. Și ultimul punct, dacă îmi permite să mai îl menționez și pe acesta, se referă la un proiect la care Aș vrea să vă mai dau câteva informații de ultimă oră. E vorba de metroul 4, linia 4. La discuția de la Budapesta am întrebat de ce durează atât de mult lucrurile și de ce Comisia nu dorește să facă mai multe. Din păcate, în continuare, în acest caz, avem uh, anchete în curs. Autoritățile ungare au uh, trebuit să lanseze o anchetă și au implicat uh, și tribunale. Următorul, uh, următoarea dată este septembrie 2018 însă. Deci analiza noastră juridică a raportului OLAF și răspunsul autorităților ungare lasă puțin de dorit în ceea ce privește calendarul, nu e extraordinar, trebuie să recunoaștem, pe de altă parte nu este o problemă atât de mare pentru că 5% din uh, fonduri uh, sunt în continuare în rezervă și până la sfârșitul uh, perioadei tocmai se mai prevede o corectură sau o plată a restului de 5%. În legătură cu alegerea proiectelor, Știți că, și acesta e ultimul punct, doamnă președinte, se referă la autoritățile naționale și sarcina lor. Pentru ambele perioade de eligibilitate au existat uh, proceduri foarte transparente pe care noi uh, le-am uh, analizat și trebuie să ne uităm la întrebări specifice acum. Suntem gata, desigur, să vă ajutăm în munca noastră de analiză, dar multe lucruri ar trebui să vină din partea ungară pentru ca să putem să clarificăm lucrurile. Cam atât am avut eu de spus, am vorbit deja cam mult, din păcate, doamna președinte, și vă dau cuvântul. Colega dumneavoastră acum dorește să ia cuvântul, spuneați, nu? Vă rog. Okay. I just want to complete a few things in uh, respect to the... Mulțumesc. Câteva completări față de munca de audit pe care o facem în Ungaria. După cum știți, uh, analizăm uh, gestionarea uh, sistemului, dacă este solid sau nu și dacă găsim probleme deosebite, mergem la măsuri corectoare. Așa cum a spus și Thomas, în munca de audit pe 2013 am avut probleme multe cu contractele de achiziții publice și tocmai de aceea Uh, numărul de corecții făcute este atât de înalt. În ceea ce privește 2013-2020, după cum sunteți foarte bine informați, am întărit cadrul de asigurare, deci uh, avem acel nivel de 10% pe care îl menținem până la 15 februarie și am început deja auditurile, iar cele pe care le-am făcut până acum s-au centrat încă o dată pe uh, uh, achiziții publice. Deci avem o abordare preventivă și în urma muncii noastre de audit s-au făcut ajustări importante din partea autorităților și din partea sistemelor naționale. Iată ce aveam de adăugat. În ceea ce privește finalizarea programelor, avem în continuare o sumă de 5% care este reținută, din cauza căreia nu se finalizează programele, și este o problemă la momentul acesta în continuare. Mulțumesc! Am putut să ne convingem că se lucrează bine și că autoritățile ungare sunt gata, din câte am văzut noi, să își asume aceste activități, să lanseze un dialog. Sigur că ne-am fi dorit să fie mai bine, mai repede. Câteodată mi-am amintit de un arici care, deși arată așa foarte țepos, e un arici, un animal foarte util și totuși își aduce și el contribuția. Bun, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că am terminat acest punct de pe ordinea de zi și domnul Tamaș Deutsch dorește să ia cuvântul, vă rog. Și domnul Iar. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, ha megengedi, én is röviden szeretném a Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun uh, scurt care este opinia mea. Și eu am fost membru în delegația, dar în afară cotelor permise, deci uh, ca deputat din uh, țara respectivă am participat și eu la delegația de care vorbim. E vorba de trei lucruri pe care aș dori să le subliniez. Doamna președinte a întocmit uh, un raport. În acest raport se poate citi că delegația a avut trei obiective. 2011 am fost deja în Ungaria, am vrut să facem un follow-up. Apoi s-a vorbit despre îndeplinirea obiectivelor UE 2020 ceea ce înseamnă că trebuie să vedem care sunt investițiile regionale între 2014-2020, cum sunt absorbite, cum contribuie la faptul că în Ungaria prin aceste fonduri să se rezolve problemele în domeniul coeziunii și așa mai departe. Și în al treilea rând, Institutul European pentru Tehnologie, care are sediul său la Budapesta. Am avut un raport special din partea Curții de Conturi în legătură cu acest institut. Despre celelalte, primele două obiective vreau să vă spun câte ceva. În acest raport văd că există lacune și ultimele două contribuții din partea Comisiei Europene au confirmat ceea ce vreau eu să spun. În legătură cu follow-up-ul, nu se citește nimic în raport, de fapt. În 2011, lucrurile arătau altfel în Ungaria cu uh, fondurile din uh, fondul regional și în 2017, când am fost a doua oară în Ungaria. Vreau să știu cum a evoluat, uh, au evoluat lucrurile. E pozitivă, e negativă tendința? Care e situația? Perioada de finanțare 2007-2013 e foarte diferită de 2014-2020. Reprezentantul comisiei a vorbit 10 minute, cred. Poate să pară că vorbesc mult, dar e un subiect foarte important. Dacă cineva citește raportul, subliniază oare raportul acesta impresia pe care am putut noi să ne o facem în Ungaria? Nu. Ungaria este o țară prietenoasă față de Uniunea Europeană, se fac investiții cu fonduri mm, ungare, cu fonduri uh, europene. Ocuparea a crescut, uh, șomajul e foarte scăzut, creșterea economică e de peste 4% și, uh, și salariile sunt din ce în ce mai uh, mari. Bineînțeles că nu e vorba numai de lapte și miere peste tot, dar totuși tendința trebuie să fie constatată, pentru că este reală. În raport vorbim despre fapte, e important câte fonduri au intrat în uh, Ungaria, care au fost obiectivele, dar nu, nu despre aceasta e vorba de fapt, pentru că nu aceasta este esențialul. Și ce mai vreau să subliniez este Comisia Europeană, de fapt, de fapt în acest raport e vorba de afirmații care au fost deja constatate de către Comisie mai de mult. Deci nu se adaugă nimic în plus în acest raport. În ultimii ani, Comisia a făcut anumite analize și Comisia și-a îndeplinit sarcinile, a confirmat rezultatele și, din nou, ele apar în raport. Nici măcar nu există o indicație de surse în raport. Vizitele acestea la fața locului trebuie să aducă o plusvaloare. Nu merită să mergem pe bani mulți în Cipru, în Grecia, în Ungaria, dacă la fel de bine am putea să rămânem la Bruxelles am putea să citim documente de pe Google sau documente de pe uh, serviciul intern al Parlamentului și am putea să scriem același raport până la urmă. Nu există nicio afirmație suplimentară în raport, există doar o singură excepție. Apoi vreau să știu dacă, pentru că s-a vorbit și despre licitațiile cu un singur ofertant. 36% din, ofer- din licitațiile la nivelul european și cu fonduri europene au un singur ofertant. Vreau să adaug atunci un lucru. Media europeană e de 24%, deci nu se pare că în celelalte state membre lucrurile stau mai bine. Înseamnă că sunt între 0 și 1% sau cum în celelalte țări. Deci media e 24%, la noi 36%. Și când ne uităm la statele care au aderat în 2004, um, nu Belgia, Germania, ci cele care au intrat în 2004, putem constata ce constatăm? În Polonia, 46%, Cehia 41%, Cipru, România 38%. 36% vi se pare prea mult sau cum e? E mult, e puțin? eu nu, aș spune că nu ajută la nimic să dăm cifre dacă nu avem uh, dimensiunea aferentă. Noi nu suntem uh, mândri de cele 36%, dar nici nu este un rezultat atât de prost încât să merite să fie subliniat. Acest raport are um, un punct unde aduce valoarea adăugată. Este vorba de următorul element. Se consideră ca fiind dezirabil ca Comisia să se ocupe de Ungaria prin recomandări specifice. Bun, n-am vorbat asta, um, n-am votat asta în Comisia noastră și nu, nu știu dacă putem spune că Comisia uh, Cont consideră că este dezirabil acest lucru. Cred că nu e ușor să elimini uh, suspiciunea că din nou ar, s-ar face o, un fel de anchetă uh, împotriva Ungariei, poate care de-a face cu politica de migrație. Bun, cele două nu au de-a face una cu cealaltă. Respectarea regulilor uh, pentru fondurile structurale și regionale și, pe de altă parte, sprijinul sau lipsa sprijinului statelor care uh, nu respectă linia în ceea ce privește uh, politica de migrație. Cele două nu au de-a face uh, una cu cealaltă, însă par să fie amestecate de multe ori. Cred că dacă vreți să faceți analize în ceea ce privește migrația, veniți, haideți, nu avem nimic de ascuns. Însă, cred totuși că trebuie să eliminăm această suspiciune că această nouă Uh, anchetă are ca scop depunerea de și mai multă presiune asupra Ungariei în ceea ce privește politica de refugiați. Poate că, într-adevăr, uh, Comisia ar trebui să adopte recomandări specifice pentru fiecare țară sau să facă anchete. Poate că merită. Atunci când am discutat despre statul de drept, când a existat uh, dezbaterea despre statul de drept în Ungaria, Comisia Europeană a acceptat uh, argumentele în ceea ce privește independența justiției. S-a introdus o metodă uniformă, unitară și conform acestei metode sunt uh, evaluate și apreciate toate statele din Uniunea Europeană. Dar care sunt rezultatele la care s-a ajuns? Că în Ungaria nu au existat probleme în ceea ce privește statul de drept am fost în uh, treimea superioară pe lista statului de drept. Însă, comisia, dacă Comisia de Control Bugetar consideră bine să se facă aceste studii, aceste analize, foarte bine, să comparăm statele membre cu metodologie unică, condiții unice, unif, unice premise egale. Să uh, planificăm uh, pentru toate cele 28 de state membre rapoarte specifice pentru fiecare țară. Țară, niciun stat membru din Uniunea Europeană uh, nu se poate spune că nu primește fonduri europene. Doamna președinte, sincer, pentru unele copilării n-am timp. Deci, pot numai să vă spun următorul lucru. Acest raport reflectă ce s-a discutat la aceste întâlniri. Și, spre osebire de tine, noi am fost acolo de fiecare dată. Tu nu ai fost nici măcar la jumătate uh, din întâlniri. Deci, sincer, nu uh, accept. Noi facem eforturi pentru Ungaria. Ungaria este un stat membru important și vrem ca lucrurile să evolueze în mod pozitiv, pentru că altfel n-am face atâta treabă. Uh, am fost insultată în mod cuprinzător în Ungaria de către uh, guvern, iar acum, gata. Domnule Iavor, aveți cuvântul. Köszönöm a szót. <clears throat> Elnök asszony, igyekszem rövidebb lenni egy kicsit. Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a... Doamna președinte, voi fi succint. Aș dori să încep să, prin a mulțumi secretariatului pentru uh, raport. Este un raport corect, cuprinzător, exact care reflectă ce s-a întâmplat la fața locului. Aș avea câteva întrebări și poate câteva puține observații. Doamna președinte tocmai a spus că mai așteptăm unele informații în continuare în ceea ce privește accesul la informații încă nu este garantat, în ceea ce privește selectarea proiectelor persistă unele neclarități și având în vedere aceste lipsuri, aș vrea să știu dacă mai trebuie să stăm mult, uh, să, așteptăm uh, și dacă mai așteptăm informațiile pentru a încheia acest raport sau dacă încheiem acest raport și uh, continuăm să fim atenți la informațiile ce trebuie să vină din Ungaria. Acum o observație. După cum spunea domnul Belder, în ceea ce privește uh, controlele din partea comisiei, este vorba aici de programele operaționale, în primă linie. Comisia își dorește formularea unor obiective clare. Anchetele OLAF uh, vizează proiecte individuale Uh, deci nu fac o um, supraveghere sistematică. În baza rapoartelor OLAF din 2016, am senzația că problemele reale nu sunt la programele operaționale, ci mai degrabă la licitațiile pentru proiecte. Cum au fost selectate proiectele? Aici există cazuri suspecte de corupție și dacă Olaf face, uh, te, face uh, verificări uh, aleg, selecționând în mod arbitrar, imediat apar nereguli. Aproximativ 4% din toate cheltuielile trebuie să fie rambursate. Deci asta este corecția aplicată. Pentru că și pentru um, verificări făcute prin eșantionare, um, Uh, este o sumă mare. Mă întreb dacă există un mecanism care să nu analizeze numai programele operaționale și uh, respectarea uh, regulilor europene, ci dacă există o verificare sistematică a cazurilor unde există suspiciune de corupție. Semestrul european nu um, are acest lucru ca scop. Lipsește acolo o verificare concretă și dacă ea nu se efectuează, problemele intervin în punctele um, problemele care există în puncte critice uh, nu sunt reperate. Deci nu se poate vedea dacă banii sunt cheltuiți în mod uh, regulamentar și dacă obiectivele vizate sunt uh, cele menționate sau interese private. O întrebare către comisie. În raport se vorbește adesea despre perioada 2014-2020. Guvernul ungar dorește în acest an să acopere toată suma pentru întreaga perioadă de finanțare uh, prin uh, contractări. Dacă se întâmplă asta atât de repede, deci dacă în 2018 după alegeri uh, dacă asta se întâmplă și după alegeri noul guvern dacă asta se întâmplă, noul guvern de după 2018 nu va mai avea niciun cuvânt de spus. Guvernul actual pur și simplu dorește, înainte de alegeri, să facă toate contractele, astfel încât um, după alegeri uh, să nu se mai poată schimba nimic. Și ce se va întâmpla pentru perioada după 2020? Există pericolul ca 1, 2, 3 ani să nu se accepte niciun uh, proiect nou și nicio idee nouă, pentru că totul trebuie făcut conform vechilor planuri. Și asta poate crea instabilitate financiară. Doamna președintă, domnului Iavor aș vrea să îi spun că la Heart of Budapest uh, ar fi foarte bine. Avem documentele comisiei. Ce lipsește sunt avizele guvernului uh, ungar Uh, referitor la asta. Ar fi foarte bine să avem schimbul de scrisori pentru a putea uh, să ne dăm seama despre ce e vorba. Tamaș, ar fi important să avem toate scrisorile și din partea Ungariei, pentru că așa era uh, planificat. Să uh, putem evalua și calitatea raportului OLAF. Asta ne, uh, ne trebuie și în plus ne mai lipsește um, informația privind metroul cu numărul 4 din partea procurorului. Am scris o scrisoare, așteptăm răspuns. În mod normal, nu se votează rapoartelor. Dacă, uh, dacă doriți să-l încheiem, puteți să-mi, să-mi uh, comunicați și putem discuta despre asta, dar de cele mai multe ori nu sunt probleme cu aceste rapoarte. Domnul Bender și apoi doamna Arano pentru EIT. Uh, pentru a răspunde la întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Eu am doar uh, o singură întrebare, cred, pe care am primit-o de la domnul Iarov. Punerea rapidă în aplicare. Eu cred că aici avem o sabie cu două tăișuri. După cum știm, în Uniunea Europeană în general, dar în statele membre mai încet. Am fost la lansare puțin, am mers cu o viteză înceată totuși la lansarea programelor, însă mă bucur că Ungaria și celelalte state membre au mai accelerat pasul acum și se pune în aplicare rapid tot ce e depus în aplicare. Pe de altă parte, am discutat și cu autoritățile posibilele probleme, vedem uh, problemele mai ales în domeniul pe care l-ați menționat dumneavoastră, domnule deputat, și anume că uh, pentru crizele neprevăzute nu mai există rezerve acum, până la începutul următoarei perioade de programare, de care nu știm exact cum va arăta. Deci, după toate um, licitațiile pentru și uh, cererile de ofertă și cererile de propuneri, o să putem constata probabil că și prețurile vor crește mai repede decât sunt puse în aplicare proiectele. Vedem însă că în același timp armonia între fondul regional și fondul social și proiectele care sunt uh, finanțate din ele a ajuns uh, cumva în uh, fundal. Sunt discuții pe care le purtăm de peste un an, dar după cum am zis la început, noi suntem mulțumiți totuși că fondurile acestea curg în continuare și sperăm noi vor atrage și investiții în regiuni și în comunele de la fața locului. Cam aceasta a fost întrebarea, mai mult nu pot să vă răspund în momentul de față, dar uh, o să rămânem în observație. Da, mulțumesc, spune doamna președinte, în ceea ce privește rata licitațiilor cu ofertanți uh, unici, avem 45% uh, Croația și Polonia și după aceea 36% Ungaria și apoi, deci Croația, Polonia și Ungaria sunt pe top 3 Poate că ar trebui să discutăm despre aceasta separat ca să vedem ce se întâmplă și aici am avea nevoie și de susținerea DigiRegio. Acum de la DigiCult, doamna Arano, nu prea mai avem uh, timp pentru că avem un singur punct de pe ordinea de zi pe care mai trebuie să-l tratăm și e deja și un sfert. Puteți să vorbiți foarte pe scurt, vă rog, mulțumesc. Nobody? Ich habe auf der Liste Begona Arano. Ich habe jetzt mal Doamna Arano era pe lista mea am tras concluzia că era o doamnă, e o doamnă. Vă rog puține minute. Sorry. Eh, I will be very, very concise. Mulțumesc și voi fi într-adevăr foarte succintă. Și din partea noastră, eh, vizita făcută la Institutul European eh, pentru Tehnologie. Din raport am înțeles că au existat o serie de chestiuni care au fost analizate și au fost uh, aduse în uh, dezbaterea cu directorul institutului și cu doamna Antoaneta Angelova, directora noastră, care era prezentă. Din câte am înțeles, în raport există trei chestiuni principale care au fost prezentate. Curtea de conturi a vorbit deja de chestiunile la nivel național. Aș vrea foarte pe scurt să uh, prezint ce măsuri s-au implementat uh, pentru aceste acțiuni care au rămas deschise, o treime dintre ele. În ceea ce privește amendamentul regulamentului pentru institut, noi mergem mai departe cu o serie de amendamente care nu afectează viitorul CFM, deci nu au impact asupra lui. Există acea condiție de 25% de finanțare uh, pentru kicks-off, deci aceasta va fi o chestiune preluată, introdusă în următorul regulament și o altă parte ar fi uh, flexibilitatea pentru granturile multianuale. Această problemă a fost deja analizată și modificările vor fi și ele implementate. Foarte probabil aceasta se va întâmpla pentru următoarele programe CFM, pentru că este foarte dificil să le integrăm acum când programele sunt în curs pentru Orizont 2020. În ceea ce privește autonomia uh, de finanțare, deciziile au fost deja luate și se va anunța o independență uh, totală financiară pentru institut începând cu ianuarie 2018. A mai existat și o altă problemă, cea a personalului. Au existat uh, cereri de resurse suplimentare, iar până acum creșterea a fost menționată deja de dumneavoastră până la 65 și planurile pentru 2018 ne arată că vom avea 268 de membri în personalul nostru. Deci, Analizăm cu atenție nevoile manifestate de institut, uh, organigrama pentru personalul uh, care va fi contractat, dar acestea sunt elemente care vor fi discutate probabil ulterior. Am să mă opresc aici deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem un punct de pe ordinea de zi. Am ajuns la finalul punctului acesta și trecem la următorul punct, o reexaminare rapidă a unui nou instrument a Curții de Conturi Europene despre punerea în aplicare a măsurii de reducere cu 5% a numărului de posturi. Raportor este domnul Ruso Pietro, care are cuvântul imediat. Îmi cer scuze, domnule Ruso, pentru întârziere. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi prezenta astăzi rezultatele acestei analize de caz în ceea ce privește implementarea uh, obiectivului de reducere de 5% la nivelul personalului. Cred că există câteva elemente care ar putea fi clarificate aici. Curtea, așa cum a cerut uh, Consiliul, a făcut o evaluare independentă a implementării acestei reduceri de 5%, uh, care a fost lansată prin acordul interinstituțional din 2013. Acest acord prevedea o reducere treptată până la 5% din staff uh, în organigramă și acesta a fost punctul de plecare al analizei noastre. Puteți vedea aici care este uh, obiectivul acordului, care este bine cunoscut pentru toată lumea era anume de neutralizare a capacității suplimentare a, care a rezultat în urma creșterii timpului de lucru până la 40 de ore săptămânal, astfel încât cele trei instituții să ajungă la o reducere progresivă de 5% pentru staful lor, așa cum se arată în organigrama stabilită la 1 ianuarie 2013. Reducerea ar trebui să se aplice în egală măsură instituțiilor, organelor și agențiilor europene. Curtea a realizat uh, un studiu de caz uh, rapid, ținând cont de informațiile existente, consolidate și în urma unor dialoguri pe care le-am avut cu actorii afectați. Curtea aș dorea ca rezultatele să fie disponibile uh, pentru exercițiul financiar pe anul 2016. În raport există trei perioade de timp diferite care sunt menționate. Cred că ar trebui să se facă aici o diferențiere clară Prima perioadă este 2013-2017. Perioada în care reducerea de 5% ar fi trebuit să fie implementată în mod progresiv. A doua perioadă este cea dintre 2012 și 2017, respectiv începând cu anul de stabilire a organigramei, până la anul în care această reducere de 5% trebuia să fie de plin implementată și, în sfârșit, o a treia perioadă, 2012-2016, este perioada care începe cu anul realizării organigramei în care uh, apare reducerea de 5% până la ultimul an pentru care avem date disponibile pentru plățile făcute. În acest studiu am văzut că organele, agențiile și instituțiile europene și-au atins în principal acest obiectiv de reducere de 5%, deși parțial cu anumite întârzieri. Din uh, totalul de 2300 de locuri uh, prevăzute, 2145 de uh, posturi au fost uh, reduse și au mai rămas 163 care urmează să dispară între 2018 și 2020. După cum vedeți aici, această întârziere se datorează în principal Serviciului de Acțiune Externă, care trebuie să-și încheie exercițiul până în 2018 și, de asemenea, agențiile descentralizate. Parlamentul, în acord cu Consiliul, dorește să-și atingă obiectivul în 2019, iar agențiile executive ale Uniunii vor finaliza aceste reduceri până în 2020, ceea ce este important de reținut este că majoritatea reducerilor au fost făcute prin eliminarea unor locuri vacante sau prin eliminarea unor uh, posturi ale unor persoane care au ieșit la pensie din motive de boală sau obișnuite. După cum puteți vedea aici, există o reducere cu oarecare corecție pentru noile posturi introduse pentru Croația și o reducere uh, mai mică în urma reformării Curții de Justiție. Însă, noile posturi care au fost uh, acordate agențiilor, atât agențiile decentralizate cât și cele care țin de brațul executiv sunt și ele incluse aici. În această perioadă analizată, autoritatea bugetară a oferit uh, o serie de uh, posturi care afectează numărul global al lor. De aceea am analizat evoluția numărului de posturi conform organigramei prezentate. Am uh, identificat o reducere totală de 490 de posturi sau respectiv 1,1%, acesta este rezultatul final pentru Parlamentul European și variații semnificative între diversele instituții sau agenții. La instituțiile europene, în general, uh, numărul posturilor a scăzut cu în medie 3,5%. Pentru agențiile europene, acest număr a crescut cu 13,7% uh, și 42,9% pentru agențiile executive. Deci prima dată era pentru uh, cele descentralizate. Există deci o diferență între reducerea acordată de 5% și reducerea finală actuală de 1,1%. La nivelul instituției există posturi suplimentare care au apărut în urma aderării Croației, lucru pe care vi l-am prezentat în slide-ul anterior. De asemenea, Um, evenimentele care au urmat uh, pentru serviciile de traducere pentru irlandeză, de asemenea uh, numărul de posturi pentru grupurile politice care a crescut la Parlamentul European. Agențiile executive și descentralizate au înregistrat, uh, de asemenea, o creștere a sarcinilor care au fost alocate în mod suplimentar, venind de la comisie și aceasta a dus la o creștere a numărului de posturi și aici. Am analizat numărul de posturi care sunt într-adevăr ocupate la ora actuală și am văzut că există de fapt o creștere de 0,4% în perioada între 1 ianuarie 2013 1 ianuarie 2017. A, pentru instituțiile europene, totalul posturilor ocupate a scăzut per ansamblu din motivele pe care le-am prezentat anterior a scăzut cu 1,3%, în timp ce uh, a crescut cu 9,6% și respectiv 33,6% pentru agențiile decentralizate și agențiile executive. După cum vedeți uh, în graficul acesta. Iar în unele cazuri, numărul de locuri în vacante pentru anumite instituții a scăzut în mod dramatic pentru că, practic, multe dintre aceste posturi au dispărut pur și simplu. E vorba de perioada pe care vă spunem că am analizat-o. Am văzut și care este evoluția costurilor uh, cu staful pentru instituțiile europene. Au existat uh, creșteri pentru uh, personalul angajat temporar. Avem o creștere de 11,5% pentru aceștia și o creștere a plăților de 9,2%. Uh, Aceste cifre uh, reflectă și ajustările anuale salariale și de asemenea sistemul de promovare pe grade. Deci există o creștere absolut normală de așteptat atât la nivel general cât și la nivel individual. Prezentăm aici uh, și uh, situația pentru instituții, și în paralel situația pentru agențiile UE. Este vorba de evoluția uh, costurilor uh, pentru personalul acestor instituții. Pentru agenții există de asemenea o creștere uh, care este mult mai substanțială decât cea la nivelul, de la nivelul instituțiilor. Doamna președintă, uh, doamnelor și domnilor uh, uh, membrii acestei comisii, închei aici prezentarea mea și aștept întrebările noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Interpreții ne-au mai acordat 10 minute. Domnule Ashworth, vă rog. Thank you, Chairman. Uh, this is... Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președintă! Vreau să mulțumesc domnului Russo și uh, echipei de auditori pentru munca lor. Foarte pe scurt, vestea bună care ne vine în acest raport este că um, rezultatele de aici ne arată că Uniunea și-a atins obiectivul de reducere de 5%, deși cu oarecare întârziere. Partea proastă este că dacă analizezi detaliile și mai ales dacă ții cont de uh, creșterile excepționale și uh, derogările acordate, de fapt, reducerea globală a fost doar de 1,1%. Și aici se includ uh, variațiile care ne-au fost uh, prezentate. Există motive rezonabile pentru ca anumite instituții sau agenții să-și fi crescut numărul de posturi, cum ar fi, de exemplu, aderarea Croației, um, interpretarea pentru uh, irlandeză, um, Curtea de Justiție și așa mai departe. Pe de altă parte, grupurile politice de la Parlamentul European s-au considerat uh, uh a fi exceptate de la această regulă și mai mult decât atât uh, au numit uh, încă 120 de persoane suplimentare pe posturi suplimentare. În al treilea rând, uh, contractele se aflau în afara acordului și este interesant și cred că este chiar suspect că în această perioadă de 5 ani uh, a existat deja o creștere de 38,6% în numărul de contracte oferite. Mai mult decât atât, este interesant că în aceeași perioadă costurile uh, bugetizate au crescut cu 6,6% pentru staff în timp ce uh, numărul uh, stafului a crescut cu 9,2%. Există mm, și uh, o serie de întrebări pe care aș dori să vi le pun. În primul rând, vreau să vă întreb dacă curtea poate să ne spună dacă în urma acestei reduceri de 5% s-au redus costurile sau pur și simplu costurile au fost trecute în altă parte. În al doilea rând, dacă grupurile politice ar fi intrat în acest obiectiv de 5%. Credeți că Parlamentul și-ar fi îndeplinit obligațiile? Și numărul global um, ar fi fost atins, deci trecând peste acel 1,1%. În al treilea rând, considerați că reducerea de 5% pentru staff a fost un exercițiu care merita efortul? Eu știu că domnul comisar Altinger uh, și raportul CFM al Parlamentului au recomandat ambii că un astfel de exercițiu n-ar trebui să se repete pe viitor. Sunteți de acord cu această recomandare? În concluzie, doamnă președintă, pot să vă spun că, într-adevăr, uh, uh, nimeni nu neagă faptul că au existat intenții de lăudat în spatele acestei reduceri de 5% însă am impresia că a avut o serie de consecințe nebănuite. Pentru agențiile sau organele care au trebuit să-și asume noi responsabilități și noi sarcini, acest obiectiv a devenit o adevărată problemă și pot să vă dau aici uh, un exemplu uh, Uh, pentru că am primit dovezi de la Curtea de Justiție recent aici la comisia noastră, unde această reducere era prea mult pentru ei și chiar săptămâna trecută SEAE ne-a arătat că avea probleme pentru a asigura calitatea performanței tocmai din cauza acestei reduceri de personal. Un al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac. Se pare că la alte instituții obiectivele de reducere au stimulat doar o abordare diferită și mai creativă în ceea ce privește gestionarea personalului. Deci, în concluzie, trei puncte. În primul rând, obiectivul acesta a limitat anumite uh, funcții ale Uniunii. În al doilea rând, este clar că în anumite domenii stabilirea de obiective nu face decât să promoveze strategii de uh, uh, mutare a personalului dintr-o parte în alta sau o recrutare într-o parte sau alta. În al treilea rând, grupurile politice ar trebui să-și analizeze cu foarte mare atenție personalul uh, pe care îl au și trebuie să se gândească de ce atunci când reducerile se aplică pentru toate instituțiile, grupurile politice ar trebui să fie scutite de un astfel de obiectiv. În concluzie, dacă ținem cont de costurile globale pentru personal, pentru personalul care ocupă posturi, uh, costuri care au crescut cu peste 9% în această perioadă, probabil că obiectivul de 5% a fost bine intenționat, dar până la urmă nu a fost decât un instrument ineficace. Mulțumesc! eigentlich auch schon alles gesagt. Mulțumesc, cred că s-au spus toate pe care le-am așteptat și noi după lectura pe care am avut-o și cred că suntem mulțumiți. Domnul Ruso dorește să să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului care Din câte văd, a înțeles perfect conținutul documentului și a acoperit uh, o întrebare foarte interesantă și astfel toată paleta activității noastre. Dincolo de faptul că, după cum știți, nu e vorba aici neapărat de un uh, raport de auditare, ci de o revizuire rapidă. Putem să înțelegem acest document ca nefiind uh, intenționat să dea o opinie, un aviz, ci dorind să dea informații actorilor, în cazul acesta Parlamentului, pentru ca să poată să aibă o imagine completă a ceea ce studiază. Dar trebuie să înțelegem că unele comentarii care țin de natură politică nu sunt pentru auditorii noștri. Poate că ar fi bine să începem cu obiectivul, așa cum spun de obicei francezii. Și Curtea de conturi a dat o opinie despre oportunitatea de a analiza anumite puncte și despre dacă sau nu este oportun să se uh, mai facă o astfel de analiză și mai târziu. Voi încerca să răspund la întrebarea raportorului despre economii. Este clar că rezultatul activității noastre e deja evidentă. E deja evident în legătură cu economiile, o creștere a bugetului și a plăților uh, concrete pentru, aspect, pentru acest uh, punct sunt esențiale. Dar e evident că cifra se va afla sub prevederi și după cum am zis înainte, avem o creștere concretă a salariilor în primul rând din cauza că au fost dezghețate sumele la începutul anului 2014 și la nivel individual pentru că fiecare funcționar care se supune sistemului legal al Uniunii, trece prin sistemul de uh, pași în cadrul uh, salarizării sale și deci de aceea n-au fost economii aici. Întrebarea în legătură cu grupurile politice pentru funcționarii Parlamentului, da, la grupurile politice nu au fost incluse în acord au fost excluse, deci, de la studiul nostru și deci nu se reflectă în cifrele pe care le-am adus aici. Având în vedere oportunitatea exercițiului, eu aș vrea să subliniez că auditorul extern uh, poate să dea o opinie despre subiect. Faptul că anumite instituții care au uh, funcții clare, cum este Curtea de Justiție sau Serviciul de Acțiune Externă, au uh, trecut prin dificultățile acestea. având în vedere vârsta stafului, probabil că se explică. Și dacă ne gândim și la varietatea funcției și uh, diferitelor instituții și agenții, se explică și mai ușor. În final, eu nu cred că funcționarea instituțiilor ar fi putut fi redusă prin exercițiul acesta, pentru că, după cum ziceam înainte, domeniul de aplicabilitate al acordului a fost influențat de creșterea activității de la 40 de ore pe săptămână. Acestea fiind zise, creșterea sumei de ore lucrate a influențat uh, statistica despre uh, activitatea personalului. Mulțumesc! Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul zilei de astăzi și vreau să vă spun că nu mai avem interpretare dacă vreți să mai uh, vorbiți. Interpreții ne-au dat 10 minute